nesupunere. Acestea sunt activități uh, considerate infracțiuni în Arabia Saudită. Pe plan intern, situația e dificilă. În regiune, dacă ne gândim la Arabia Saudită ca forța stabilității în Orientul Mijlociu și, prin urmare, un rol central pentru Europa, considerăm că din 2011, cu revoltele arabe, Arabia Saudită și-a investit toate resursele

pentru a se ajunge la un acord între palestinieni și israelieni. Cu toate acestea, nici unul dintre aceste obiective nu se realizează pur și simplu pentru că rivalitatea între Arabia Saudită și Iran a creat o situație turbulentă în Orientul Mijlociu și nu dorita stabilitate. Conflictele sectare din Siria, Irak și mai nou și din Yemen care nu avea o criză sectară înainte, înainte de intervenția saudită. În ce privește aspectele internaționale, considerăm că represiunea internă care are loc uh, s-a deplasat și în străinătate. A ajuns și pe teritorii în care relațiile diplomatice n-ar trebui să fie încălcate, cum ar fi consulatul dintr-o țară precum Turcia având în vedere că în ultimii 2-3 ani am avut un flux de exilați saudiți care s-au stabilit în uh, Occident, în Europa și America de Nord și au părăsit țara fiind critice unor aspecte ale politicilor regimului de acolo, ne putem aștepta ca pe viitor, dacă asasinarea lui Khashoggi rămâne nepedepsită, ca mulți dintre noi care suntem pe sol european să fim urmăriți de regimul saudit și eventual să fim și noi eliminați într-o manieră spectaculos de violentă precum Jamal Khashoggi la Istanbul. În ce privește fluxul de exilați, evident pe plan istoric, nu asociem Arabia Saudită cu o țară care exportă imigranți și refugiați. Dar dacă situația și reprimarea autoritară continuă în interiorul țării, ne așteptăm să vedem tot mai mulți saudiți care vor cere azil și refugiu în afara Arabiei Saudite. Și chiar în afara lumii arabe. Arabia Saudită a semnat atât de multe tratate cu multe țări din Golf, cum ar fi acordul comun de securitate care permite Arabiei Saudite să aleagă un activist sau dizident din oricare dintre țările au semnat acest acord de cooperare și să-l forțeze să se întoarcă în Arabia Saudită. Mulți oameni din interiorul Arabiei Saudite consideră că sunt înconjurați nu doar în țară, ci și în regiune. Și singura soluție pentru ei este să plece din țară, să emigreze și să ceară azil în străinătate. Stabilitatea internă cu care se mândrește Arabia Saudită se bazează pe teamă și represiune. În ce privește politica europeană, ce trebuie făcut acum? Noi avem unele idei pe care am dorit să vi le comunicăm și dumneavoastră. În primul rând, trebuie să fie o reacție comună puternică europeană, un plan de acțiune față de asasinarea lui Khashoggi. Da, a fost uh, omorât în afara Uniunii Europene, dar după cum am spus, sunt atât de mulți activiști și dizidenți pe teritoriul european din Arabia Saudită și nu putem exclude că ei nu vor fi urmăriți și în țări europene și uciși. Deci Uniunea Europeană ar trebui să aibă o reacție puternică, un răspuns puternic. Nimeni de aici nu e lipsit de realism, nu cere sancțiuni sau întreruperea relațiilor diplomatice cu Arabia Saudită, pentru că trăim cu toții în această lume și avem cu toții priorități. Avem interese naționale de care trebuie să se țină cont atunci când se proiectează politica externă. Dar dacă regimul saudit rămâne nepedepsit pentru acest asasinat, asta îi se, înseamnă că îi se dă un cec în alb pentru a face același gen de lucru și în altă parte și nu vreți capitalele europene să devină locuri în care Arabia Saudită să își vâneze proprii critici și dizidenți. De asemenea, Uniunea Europeană are nevoie de acțiuni colective și solidaritate cu fiecare stat membru. Nu ne putem aștepta ca Spania, Danemarca sau Germania, <clears throat> de exemplu, să suspende vânzările de arme către Arabia Saudită pentru că atunci uh, regimul uh, saudit le va pedepsi, le va ostraciza, va retrage ambasadorii, uh, se vor retrage vizele pentru oamenii de afaceri. Trebuie să fie o politică europeană comună, să se angajeze să sprijine alte țări europene care se pot confrunta cu soarta țărilor menționate atunci când au criticat situația drepturilor omului pe plan intern în Arabia Saudită. Deci Europa trebuie să acționeze împreună în legătură cu Arabia Saudită și nu pe plan individual pentru a realiza un impact maxim în ceea ce privește la ce să ne așteptăm să se întâmple în Arabia Saudită. Ce ar trebui să se întâmple? Desigur, ați urmărit cu toții marile reforme pe care prințul moștenitor Ben Salman le-a inițiat recent toată propaganda a fost destul de convingătoare. Multă lume a apreciat reformele sociale, cum ar fi faptul că li s-a dat voie femeilor să conducă mașini, s-au deschis teatre cinematografe, chiar și circuri, deschiderea către investițiile străine, dar știm cu toții că dictatorii uneori utilizează egalitatea de gen și drepturile de gen pentru a ascunde uh, reprimarea ascunsă, profundă care are loc în țară. În ce privește ce e de făcut dacă <clears throat> toată lumea din Europa și din acest Consiliu și din SUA ca concluzia că Hamed Ben Salman a ordonat comiterea acestui asasinat la Istanbul, atunci țările europene n-ar trebui să se îngrijoreze despre un vid de putere în Arabia Saudită, ci să preseze pentru marginalizarea lui. Trebuie să fie limitat de propria familie Asta s-a mai întâmplat în Arabia Saudită fără a se ajunge la război civil, fără a se ajunge la haos în țară. În anii 60, un rege a fost uh, detronat, i s-a cerut să <clears throat> se retragă regele Saud, care a fost uh, înlocuit de fratele lui, regele Faisal. Chiar și regele Salman a marginalizat și a concediat doi uh, prinți moștenitori în 2015, fără a crea vreun vacum de putere. Iată de ce persoana răspunzătoare de ordinul de a-l asasina pe Khashoggi trebuie înlăturat din funcție și judecat. Altfel nu putem garanta că acest uh, lucru nu se va repeta. <clears throat> În al doilea lucru pe care europenii pot de fapt să-l facă e să preseze reforme politice în Arabia Saudită. Nu e nevoie de cosmetizări politice toate sunt bune și frumoase să se poată duce tinerii la teatru sau la cinema, dar ei sunt privați de schimbări profunde. Dacă regimul saudit nu se transformă într-o monarhie constituțională, nu e nicio șansă ca aceste practici să se oprească. Prin monarhie constituțională vreau să spun privilegii și puteri limitate pentru familia conducătoare și să le da locuitorilor un cuvânt mai greu de spus față de guvern și, în primul rând, să aibă o adunare națională alasă. Și vă mulțumesc pentru atenție. Grație. Vă mulțumesc. Continuăm discuția noastră și vom reglementa și timpii de intervenție. Însă acum îi dau cuvântul mai Omaina Nijaru, activistă și blogără saudită din grupul minorității șiite din uh, provincia Orientală. În 2011 a participat la mișcare pentru abolirea interdicției de șofat pentru femeile din Arabia Saudită. A obținut protecția internațională în altului comisariat a Națiunilor Unite pentru Refugiați și de atunci trăiește în Italia ca refugiată politică din 2016. Vă rog. Um, uh, I'd like to... Mulțumesc tuturor pentru faptul că m-ați invitat la această întâlnire. Aș dori să mă refer la problema pe care lumea o ignoră, și anume discriminarea împotriva minorității șiite. În regiunea în care locuim, suntem o minoritate. Într-o oarecare măsură, eram chiar ilegali femeile din regiunea respectivă șiite nu aveau voie nici măcar să aibă cărți de identitate la un moment dat. În provincia orientală, compania de țiței Aramco își desfășoară operațiunile chiar în zona unde locuiește minoritatea șiită. Din nefericire, tot aici este și zona cu cea mai mare rată a șomajului și a sărăciei. Minoritatea șiită este lipsită, practic, de drepturi politice, dar nu numai atât, se discriminează împotriva lor din punct de, de vedere instituțional. Nu au uh, acces la educație așa cum trebuie, sunt foarte puține locuri la universitate disponibile, nu sunt destule locuri de muncă disponibile, nu sunt promovate în uh, locuri uh, în poziții de putere în țară. Orice persoană și care ajunge într-un post de putere este forțat să uh, demisioneze de cât mai repede. Dar totuși reprezintă 10-15% din populație. În timpul primăverii arabe, în 2011, prima răscoală civilă a început în provincia orientală din Arabia Saudită. Acolo, minoritatea șiită este discriminată. A fost vorba de proteste pașnice, la care au participat în principal tineri, bărbați și tinere femei din provincia orientală. Totuși, aceste proteste pașnice au fost uh, oprite imediat de guvern. Au avut loc arestări. Peste 30 de oameni au fost uh, uciși, foarte mulți minori au fost arestați, copii de 16-17 ani, care ulterior au fost condamnați la moarte. Nimeni nu a atras atenția mass media asupra acestor lucruri. Discriminarea din provincia orientală continuă. A continuat și în 2013, 14, 15. În acești ani au avut loc atacuri teroriste asupra minorității șiite. Mulți, multe moschei șiite au fost atacate cu bombă. Recent, în 2015, abia șiților li s-a permis să deschidă un cimitir propriu în care să-și îngroape toți morții de pe urma acestor atacuri teroriste. Iar toate aceste lucruri nu cred că au fost menționate în presă. Multe dintre femeile șiite sunt uh, discriminate. Un caz foarte puțin raportat este cazul din 2015, când Sara al-Haram a fost uh, arestată alături de soțul său pentru faptul că a participat la diverse mișcări sociale în Arabia Saudită. Un bărbat Midaud de la Marhun a fost arestat la vârsta de 16 ani și a fost condamnat la moarte. Încă își așteaptă executarea pedepsei. Mai există un caz în care Arabia Saudită urmărește foarte mulți activiști saudiți care au reușit să evadeze din țară. De exemplu, Mohamed Al-Ateibi, care este un, un azilant, care a obținut o viză să călătorească în Norvegia. Qatar, însă, Qatarul l-a deportat în, înapoi în Arabia Saudită. Și în Arabia Saudită el a fost arestat. Se află în închisoare la ora actuală. Nu doar femeile sunt arestate Nu e vorba doar de bărbații și femeile care au participat la primăvara arabă. E o, există și o listă foarte lungă de oameni de știință. Sunt multe astfel de persoane care sunt torturate și au sentințe foarte lungi, de peste 20 de ani. Multe dintre aceste persoane au fost întemnițate fără un proces. Sistemul judiciar din Arabia Saudită nu este independent, așa cum se spune în presa saudită. Cazul recent al lui Jamal Khashoggi a fost prezentat în presă deoarece s-a desfășurat în consulatul saudit din uh, Istanbul. El scria și la Washington Post, dar cazul Khashoggi este uh, un, uh, o picătură în oceanul uh, multiplelor evenimente de acest gen din Arabia Saudită. Sunt foarte multe cazuri de activiști care au dispărut. De exemplu, Turkey Al-Jasser este un activist care folosea Twitter, folosea o parolă pe, o, o poreclă pe Twitter, îmi cer scuze, dar a fost prins și se pare că autoritățile solide cumva au infiltrat un spion la Twitter prin care au reușit să îl găsească pe acest activist. Noi credem că acest activist a fost ucis pentru că a dispărut în condiții similare cu dispariția lui Khashoggi. Sunt și foarte mulți refugiați. Sunt uh, femei și bărbați saudiți care au evadat din țară. Când am mers în taberele de refugiați, am constatat că sunt familii saudite care fugeau din provincii orientale deoarece acolo erau discriminate. M-am întâlnit cu femei care fugeau nu doar din cauza fa- faptului că erau activiste, ci și din cauza faptului că sufereau de pe urma violenței domestice. Și aceste persoane nu puteau să plece în anumite țări, pentru că aceste țări uh, aveau contracte de extradare cu Arabia Saudită. Deci, uh, femeile acestea fugeau de violența domestică, nu doar de persecutarea ca activiste, și mergeau în Norvegia, Suedia, Australia și mai departe. Nu există statistici uh, fiabile în acest domeniu pentru că persoanele care evadează din Arabia Saudită încearcă să, să nu apară pe radar. Uh, Situația din Arabia Saudită este grav afectată. Foarte multe persoane sunt forțate să plece în exil deoarece nu se mai simt în siguranță în propria țară. Dar aici este afectată și Europa deoarece vin atât de mulți refugiați pentru niște probleme care de fapt sunt mici și care ar putea fi rezolvate dacă s-ar lua o atitudine mai activă, nu, mai, nu pasivă, vis-a-vis -vis de Arabia Saudită și felul în care Arabia Saudită încalcă drepturile omului. Dacă s-ar impune anumite reguli, s-ar putea rezolva problema. Arabia Saudită ar trebui să fie obligată să semneze și să pună în aplicare acordurile privind drepturile omului. Sunt unele astfel de acorduri pe care le-au semnat anterior, dar nu le-au pus în aplicare. Vă mulțumesc pentru atenție. Grație lei. Mulțumesc. Cum mare căldură vreau să un salut pe Ensa Faidar, care, după cum știți, este soția câștigătorului premiului Saharov Raif Badavi, pe care am avut ocazia să o întâlnim la Ottawa cum câteva săptămâni în cursul misiunii noastre. După cum știți, Raif Badavi a fost arestat în 2012 pentru activism pe mediile sociale, iar ulterior a fost condamnat la 10 ani de închisoare și 1000 de lovituri de bici. În ianuarie 2015 i-au fost aplicate 50 de lovituri uh, în uh, public. După uh, în 2015 a primit permisul Saharov. Ensaf Badavi și cele trei, cei trei copii au primit azil politic din partea guvernului canadian în 2013 și au primit și cetățenia canadiană în 2018. Astăzi vrem să vă auzim ce vreți să ne comunicați. Vă rog, aveți cuvântul. Bună ziua tuturor! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vă vorbesc în timp ce soțul meu, Raif Badawi, trece prin a 2300 zi în închisoare, aproximativ. Sper că într-o bună zi soțul meu va fi în libertate. Am spus-o de nenumărate ori și o spun și astăzi. Singura mea legătură cu Arabia Saudită este Raif Badawi. În unul dintre articolele sale, el a spus că libertatea de exprimare este aerul pe care îl respiră fiecare liber cercetător. și este practic carburantul pe care funcționează libertatea de conștiință. Datorită libertății culturale și libertății de gândire, libertății filozofiei, toate statele s-au dezvoltat o femeie din Arabia Saudită poate că vă vorbește astăzi despre libertatea de gândire și libertatea de exprimare. Sunt uh, de părere că sunteți de acord cu ceea ce spun eu, dar vreau să vă spun că noi am suferit foarte mult și suferim încă. Toate familiile suferă, tot poporul suferă. Există spectrul, spectrul supravegherii, spectrul um, încălcării libertății de exprimare. Familia mea a avut foarte mult de suferit, soțul meu și copiii mei. Eu mi-am petrecut jumătate de viață într-o țară în care nu am putut să-mi exprim uh, sentimentele așa cum doresc, în care nici măcar nu am putut să ies din casă fără un uh, însoțitor Um, de sex masculin. Raif Badawi este pașnic, el crede în libertatea ființelor omenești, el crede în uh, faptul că ființele omenești se pot exprima fără ingerințe din partea statului sau din partea religiei. Toți cei care doresc să-și exprime opinia în mod public trebuie să poată avea dreptul să facă acest lucru, să-și poată exercita uh, dreptul la libertatea de conștiință, de religie și mai departe. Ce a cerut Raif nu a fost o revoluție. Tot ce a cerut el este să poată să își exprima opinia. El a spus că schimbarea este posibilă și necesară în țara noastră. Schimbarea trebuie să fie pașnică și să respecte drepturile omului. Sunt uh, unii oameni care consideră că Raif este un trădător. Dar cine este trădător, de fapt, în toată această poveste? Cel care le spune oamenilor să atragă, să fie atenți la pericolele extremismului și care îi avertizează? Sau oare trădătorul nu este, de fapt, acela care îi închide pe cei care vin cu critici, pe cei care își ridică vocea pentru a-și exprima un punct de vedere, o opinie? Raif precum și ceilalți apărători ai drepturilor omului din lumea întreagă, nu sunt trădători, ci patrioți, onorabili, care își iubesc țările, care își iubesc patriile și care doresc ca patriile lor să facă parte din uh, peisajul global. La ora actuală ne confruntăm cu două opțiuni, doar două opțiuni. Dorim să fim de partea cea bună a istoriei sau vom lăsa uh, copiilor noștri amintiri amare. Putem schimba lumea acum, putem să o îmbunătățim, dar în același timp putem alege să nu facem toate aceste lucruri. În ceea ce mă privește, eu sunt convinsă că putem schimba lumea și o putem îmbunătăți. Este un vis pe care îl împărtășesc toți tinerii din lumea întreagă. Lumea noastră se confruntă cu foarte multe războaie, cu foarte multe încălcare a drepturilor omului și este de datoria noastră morală, omenească, de a consolida apărarea drepturilor omului, libertății de gândire. Aceasta este lecția pe care am tras eu din experiențele soțului meu. Eu astăzi nu la apăr pe Raef doar pentru că este tatăl copilor mei, ci și pentru că sunt, convins, sunt convinsă astăzi că mai mult decât niciodată trebuie să apărăm libertatea de exprimare. În ceea ce mă privește, sunt pregătită să apăr toate aceste lucruri. Poate că aceasta este adevărata revoluție și este singura bogăție pe care o vor moșteni copiii mei de la tatăl lor. Este o valoare de neprețuit, ceva ce nu putem cumpăra și nici vinde. Trebuie să învățăm să spunem nu tuturor celor care doresc să aducă atingere demnității unei ființe umane și drepturilor sale. Drepturile acestea nu trebuie să fie luate nimănui. Dacă rămânem tăcuți, atunci vom avea de pierdut. Într-o bună zi, Arabia Saudită va trebui să fie obligată să respecte convențiile internaționale în ceea ce privește drepturile omului. Și sper să văd acea zi. Sunt convinsă, sunt convinsă că Raef va veni aici, alături de noi, într-o bună zi. Atunci voi fi cu adevărat fericită, deoarece va fi liber. Și în momentul în care el va fi liber, va fi o sărbătoare a libertății pentru toți cei care apără libertatea peste tot în lume. Vă mulțumesc! Grație, grație. Mulțumesc cu adevărat și aș dori să vă reamintesc că mm, atunci când um, ne-am întâlnit la Ottawa cu doamna împreună cu cei trei copii, ne-am mânat o scrisoare scrisă de cei trei copii pe care nu am făcut-o publică până astăzi, pentru că am așteptat uh, întâlnirea de astăzi. Ce vom face însă în schimb este, o vom face publică acum și o vom transmite uh, <clears throat> și celor din Arabia Saudită pentru a avea a cunoaște situația. Acum vom da cuvântul doamnei Hana Al-Kamri, jurnalistă care a lucrat timp de 5 ani pentru un jurnal local din Jeddah. Astăzi trăiește în Elveția și se ocupă de drepturile femeilor și de politica în Yemen a Arabiei Saudite. Vă rog! Mulțumesc! Mulțumesc. Onoare să um, discut aici uh, alături de aceste femei care ne inspiră. Viața femeilor în Arabia Saudită e numită de segregare, discriminare zilnică bazată pe gen. Chiar legea de bază care guvernează regatul saudit nu interzice discriminarea. Școlile publice din Arabia Saudită le spun fetelor că majoritatea celor din uh, iad sunt femei. Școlile publice pentru fete în Arabia Saudită sunt numite după numere școala elementară 11, școala elementară 5, spre despre de școlile de băieți care sunt numiți după eroi. Există o segregare a genurilor și există o cultură a misoginiei. În 1990, 47 de femei au condus mașini pentru a cere interdicția de a șofa. Acele femei au fost arestate pașapartele lor au fost confiscate, au fost defăimate. Prințul care se ocupa de Salmen Bel Abdel Aziz, fostul guvernor, guvernator al Riyadului, acum este regele Arabiei Saudite. Deci după 27 de ani, același rege care a pedepsit acele femei, le-a permis femeilor acum să conducă mașini. Deci întrebarea mea este, Salman Abdelaziz a devenit între timp feminist, acum e avocat al genului în prezent? Oamenii din regatul saudit trăiesc într-un sistem politic care reglementează și controlează fiecare aspect al sectorului public și privat. E vorba de un control complet al supușilor. Arabia Saudită e un stat al apartheidului de gen, condus de un sistem patriarhal, de o instituție patriarhală faptul că se dau niște drepturi limitate din partea patriarhului nu e pentru că regimul ar crede în egalitatea de gen, nu pentru că regele sau prințul moștenitor ar fi devenit peste noapte feminist, ci pentru că acești pași uh, servesc supraviețuirii și imaginii regimului. E ceva ce am văzut în întreaga istoria Arabiei Saudite. După 11 septembrie, femeilor li s-a dat uh, pentru prima dată cărți de identitate nu pentru a le apăra de violențe și abuzuri, ci din cauza unor probleme legate de terorism. În 2011, femeilor li s-a dat voie să voteze la alegerile locale și au fost numite în Consiliul Shura, un fel de parlament din Arabia Saudită, un quasi-parlament, pentru a mai elimina mânia și a împrăștia amenințarea primăverii arabe din regat. Care e motivația din spatele acestor schimbări limitate care au loc în ce privește femeile. În primul rând, scăderea prețului la țiței, la produse petroliere, care a afectat direct o sursă importantă de legitimitate în regat. Regimul, timp de decenii, dădea servicii scutite de taxe supușilor în schimbul loialității. Scăzând prețul la produsele petroliere era o presiune și pentru a evita o criză de legitimitate a fost de a le presa pe femei să lucreze. Deci cum? Eliminând un obstacol legat de transport. E vorba de o țară care nu are nici măcar transport public accesibil. Să nu uităm când discutăm despre problema femeilor la volan, că e și un aspect uh, socioeconomic. Proprietatea și posibilitatea de a conduce o mașină nu și-o pot permite toate femeile, nu toate au suficienți bani. În ciuda faptului că Arabia Saudită e o țară bogată în resurse petroliere, există foarte mulți uh, saudiți săraci statistici neoficiale arată că există 45 de milioane de familii sărace. Regimul nu vrea să recunoască asta, pentru că dacă recunoaște existența sărăciei într-o țară bogată în petrol, indirect înseamnă că e o distribuție inechitabilă a bogăției și că există corupție. Un alt aspect, faptul că e o luptă de putere în derulare în familia regală acuzații anticorupție pe care le-am văzut anul trecut ca parte a acestei lupte pentru putere. E un prins tânăr care sare peste linia de succesiune, izolează și oprimă toți criticii pentru a supraviețui acestor acțiuni unilaterale trebuie să construiască imaginea unui lider popular și carismatic. Pentru a elimina mânia pe diverse căi, una dintre acestea este să aplice o politică cinică cu pâine și circ. E important de menționat războiul din Yemen, un punct de cotitură în politica externă saudită, în care o țară învecinată, Yemenul, acum țara cea mai bogată de acolo, Arabia Saudită, bombardează țara cea mai săracă. Înainte de regele Salman a existat un fel de consens intern în casa Saud care a creat un uh, control al puterilor unele portofolii aparțin unora dintre membrii familiei regale, dar acum sistemul se concentrează într-o singură persoană și acest consens uh, intern a fost distrus. Războiul din Yemen e un exemplu elogvent. Uh, după mai puțin de trei luni de când uh, a urcat pe tron regele Salman, prima decizie majoră a fost să există o intervenție militară în țara învecinată Yemen. Acest război a fost utilizat pentru a promova identitatea naționalistă șovină a început să creeze sentimente sectare în interiorul țării. Dar mai presus de toate, până anul viitor se vor împlini patru ani și e una dintre crizele umanitare cele mai mari și se comit crime de război. Problemele femeilor sunt utilizate și drept uh, monedă de schimb pentru a obține sprijinul. Există femei saudite alese în consilii municipale și în șura, dar acele femei au poziții lipsite de putere, lipsite de influență în ce privește situația altor femei. Prin urmare, în continuare, există femei în instituții politice precum e Consiliul Shura, dar e un fel de minori, e nevoie de un tutore, de permisiunea soțului, tatălui sau chiar a unui fiu adolescent pentru a se exprima. Ideologia regimului este așadar, are scopul de a sprijini rolul regimului fascist. Nu există respect pentru dreptul individului, dreptul omului, nici uh, integritatea personală și intelectuală. Iată de ce vedem că orice formă de dizidență în fața regimului considerată ca fiind uh, malefică. Spre deosebire de viziunea economică din 2013, când a spus că regimul va asculta părerile tuturor cetățenilor, regimul în pretenția de reformă nu recunoaște și nu implică sau nici măcar nu consultă cetățenii, independența o femei în procesul de reformă. De fapt, acționează în stil fascist, în mod unilateral, își rezervă dreptul de a fi singurul interpret al nevoilor uh, societății. Important când discutăm problemele femeilor să nu uităm de discriminarea asupra femeilor, cum ar fi elemente socioeconomice, religioase, identitate tribală. Uneori chiar culoarea pieții determină și mărește nivelul de discriminare sau violență la care se expun femeile. În încheiere, e adevărat E un pas pozitiv că femeilor acum li se permite să conducă automobile, dar cea mai mare provocare pentru activistele femei din Arabia Saudită este să asigure că aceste drepturi acordate limitate vor duce și la reforme de egalitate într-o țară care nu are niciun canal democratic, niciun mecanism de a asigura că aceste drepturi sunt accesibile pentru toată lumea. Cine poate monitoriza implementarea reformelor? Ahmed bin Halman, regimul se automonitorizează. Prin urmare, vedem aceste contradicții. Pe de o parte, permiți femeilor să conducă mașina, pe de altă parte, arestezi toate femeile care au dus o campanie pentru acest drept. Deci, mișcarea pentru drepturile femeilor suferă de pe urma acestei oprimări patriarhale. Monarhia încearcă să păstreze femeile sub controlul sistemului patriarhal. Drepturile sunt acordate de către regele patriar când și cum dorește, nu când sunt solicitate de activiști sau activiste. Mulțumesc. Grazie. Grazie. Mulțumesc. Aș dori să vă reamintesc că în momentul de față are loc și o altă bătălie a doamnelor în Arabia Saudită, cea a hainelor negre, pentru că și-ar dori mai multă libertate și în această privință. Acum, ar trebui să discutăm într-o videoconferință din Beirut cu Dana Ahmed, cercetătoare din partea Amnesty International pentru Arabia Saudită. În 2015 a terminat un master în studii de dezvoltare și pe lângă școala de orientare din cadrul Universității din Londra. Bună ziua! Mulțumesc! Thank you and thank you for the panel. This... Mulțumesc și invitațiilor dumneavoastră. Jamal Khashoggi, the calls Execuția extrajudiciară Jamal Khashoggi și persecutarea activiștilor și clericilor, arestările arbitrare ale apărătorilor drepturilor omului și condamnarea la pedepse cu închisoarea foarte lungi pentru apărătorii drepturilor omului fac ca activitatea acestora să fie delegitimată. De asemenea, uh, se folosește în continuare pedeapsa cu moartea. În fiecare lună din acest an a existat o escalare a violențelor uh, împotriva societății civile. Crima împotriva lui Khashoggi din uh, luna octombrie ne-a arătat cât de departe merge regimul saudit în interiorul și în afara țării. Acest lucru a trimis unde de șoc în cadrul publicului general, dar um, de asemenea și în rândul activiștilor, apărătorilor drepturilor omului de peste tot. Acest lucru întărește ideea că Arabia Saudită poate acționa cu impunitate și să fie sigură că nu va fi urmărită nicăieri în lume. Până recent, oprimarea drepturilor omului a fost uh, primită cu o tăcere asurzitoare de către comunitatea internațională. Din septembrie 2016 a existat o escalare, escaladare a opresiunii la adresa libertății de exprimare. Acest model din acest an arată un singur lucru. Um, eșecul diplomației uh, în această privință. În 2017 a existat un uh, val de arestări împotriva jurnaliștilor, activiștilor, inclusiv cofondatorii unei organizații independente pe dreptul omului ACRA. Mulți dintre cei uh, deținuți uh, arbitrar din septembrie anul trecut acum sunt cu procese în instanță și se confruntă cu pedepsa cu moartea datorită acuzațiilor care le se aduc. Septembrie anul trecut, liderii lumii au rămas tăcuți și așteptau reformele promise de prințul moștenitor și de autoritățile în această țară, inclusiv anunțul regelui de a permite femeilor să șofeze. În octombrie 2017, un an mai târziu, autoritățile au anunțat o nouă legislație antiteror care stipulează uh, Uh, pedepsa cu moartea ca pedepsă maximă și care va fi folosită în continuare pentru a închide gura. Și Uniunea Europeană a tăcut. În uh, ianuarie și februarie, patru apărători ai drepturilor omului au fost uh, condamnați cu pedepse între 4 și 14 ani de închisoare pentru activitatea lor. Una dintre activiste a fost Hamad Leutebi, un apărător a drepturilor omului care a fost acuzat pentru că a stabilit o organizație pentru drepturile omului împreună cu un um, alt coleg al său. Dânsul a încercat uh, să se refugieze în Norvegia, a obținut viza umanitară pentru Norvegia, dar înainte să se uh, îmbarce în, din Qatar a fost deportat înapoi în Arabia Saudită. Și aici liderii europeni au ales să, să tacă. Până în momentul în care Uniunea Europeană a vorbit uh, de cazul său, uh, acesta a fost deja condamnat la 14 ani de închisoare. Alți uh, apărători ai drepturilor omului se confruntă de asemenea cu pedepse, cu închisoare între 4 și 14 ani. Dată fiind situația drepturilor omului și această <clears throat> oprimare a apărătorilor drepturilor omului, uh, s-a revenit la diplomația tăcută. E vorba de alte persoane care au fost um, condamnate în mai 2018 sunt uh, activiste femei, uh, liderii campaniei pentru um, șovană în rândul femeilor și bărbații care sunt gardieni ai femeilor. În urma arestării acestor femei um, au mai fost arestate și alte persoane și în aceste cazuri liderii europeni au tăcut. Aceste doamne, apărători ai drepturilor omului, care au fost întemnițate în 2018, s-au luptat pentru drepturile femeilor, pentru protejarea drepturilor minorităților și a minorității șiite din țară. De aceea se află în închisoare acum. Activiștele femei încă nu au fost puse sub acuzare și e preocupant faptul că <clears throat> se zvonește că sunt torturate în cursul interogatorilor. Sunt multe în joc pentru femeile activiste în, care sunt deținute fără a fi puse sub acuzare și pentru ceilalți activiști care se confruntă acum cu pedepsa cu moartea. Uh, ele și altele care sunt acum în închisori, precum membrii ACPRA, au nevoie de susținerea noastră. Este uh, minimul pe care îl poate face comunitatea internațională pentru a se asigura că sunt protejate de tortură și sunt eliberate necondiționat. Uniunea Europeană a <clears throat> vorbit cu fermitate în ceea ce prește cazul jurnalistului Jamal Khashoggi. Însă trebuie făcut acest lucru în favoarea tuturor prizonierilor de conștiință, inclusiv apărătorilor drepturilor omului și activiștilor din domeniu. Tăcerea comunității internaționale în această privință nu va face decât să prelungească acest model de oprimare și impunitate. Și așa cum am arătat, această oprimare asupra comunității de apărători a drepturilor omului se întâmplă de ani de zile. Deci nu este târziu să, ca liderii europeni să intervină acum. Liderii europeni trebuie să solicite SAE și guvernelor statelor membre să vorbească clar ca și în alte ocazii precedente, arătând clar că comunitatea internațională nu va tolera această nerespectare a regulilor internaționale. Unele dintre recomandările pe care vreau să le prezint Uniunii Europene includ recomandarea în cazul lui Jamal Khashoggi. Parlamentul European trebuie să încurajeze UE și statele membre să susțină investigație independentă cu privire la moartea acestuia. Datorită lipsei de transparență din Arabia Saudită în sistemul de justiție, și dat fiind faptul că singura manieră de a găsi adevărul este prin acest mecanism, comunitatea internațională ar trebui să uh, susțină un mecanism independent. Alte recomandări pentru susținerea apărătorilor drepturilor omului includ utilizarea de către Parlamentul European a rezoluțiilor, a scriselor comune, interpelărilor și o condamnare publică a libertății de exprimare, libertății de asociere și a oprimării drept apărătorilor drepturilor omului în speță. Aceste uh, afirmații trebuie făcute înainte de condamnarea acestora pentru a avea un impact. O altă recomandare pentru susținerea apărătorilor drepturilor omului este de a continua o monitorizare sistematică a apărătorilor și activiștilor, documentând încălcările drepturilor omului în procese și numindu-le în uh, declarații publice. UE și statele membre trebuie să ofere apărătorilor drepturilor omului din Arabia Saudită și vize pe durată mai îndelungată. Pentru că știm că din ce în ce mai mulți solicitanți de azil pleacă din Arabia Saudită pentru că se tem pentru viața lor. Practic, toți uh, gânditorii independenți, apărători ai drepturilor omului, jurnaliști, uh, persoane cu studii, fie au fugit din țară sau sunt în închisoare sau, dacă nu sunt încă, riscă acest lucru. Ultima recomandare este aceea ca Uniunea Europeană să stabilească un dialog pe drepturile omului cu Arabia Saudită. Un astfel de efort trebuie să aibă obiective uh, clare. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această contribuție importantă. Acum am să-i dau cuvântul Barbarei. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, tuturor uh, celor care au intervenit. Uh, intervențiile dumneavoastră ne vor ajuta atunci când ne vom continua activitatea pe drepturile omului cu Arabia Saudită. Aș avea și eu câteva comentarii și întrebări. Doamna Arrașid, rashid ați solicitat un răspuns colectiv puternic din partea Uniunii Europene și presupun că cunoașteți, cunoaște rezoluția Parlamentului nostru. Însă și aici Uh, trebuie să spun că a trebuit să folosim o formulare foarte um, puțin fermă, pentru că nu a existat o majoritate pentru o rezoluție mm, fermă. Și doamna Lajar, vorbeați de problemele minorității șiite. Unii dintre noi am încercat să abordăm această chestiune, dar nu am reușit să includem această temă. Uh, pentru că presiunea asupra unor politicieni și asupra țărilor lor cred că este foarte puternică. Însă ceea ce nu știu, doamnă Al-Rashid, dacă am înțeles eu bine, că ați spus că nimeni nu poate aștepta din partea Germaniei, Spaniei și așa mai departe să nu aibă o poziție fermă și să critique Arabia Saudită, pentru că, din câte știu eu, cel puțin în țara mea, în Germania, nu a existat nu s-a mm, anulat niciun fel de contract datorită criticilor. Poate s-a întâmplat cu alte țări. Nu știu, poate cunoașteți dumneavoastră mai multe detalii. Mai târziu, în această comisie, vom avea o dezbatere cu privire la sport și drepturile omului. Și, în mod surprinzător, guvernul Qatarului a dat niște legi bune în ceea ce privește lucrătorii migranți datorită presiunilor de acum câțiva ani. Puteți uh, să subliniați și dumneavoastră care este situația um, lucrătorilor migranți, femei și bărbați în Arabia și Saudită? Pentru că uh, deja fiind condamnați uh, la moarte, nu li s-a comunicat în limba maternă care fuseseră acuzațiile în octombrie, mm, când am discutat rezoluția cu privire la Arabia Saudită, am mai spus că pe 5 noiembrie Arabia Saudită trebuie să prezinte mm, situația UPR în Geneva. Nu știu dacă s-a întâmplat acest lucru. Dacă nu, poate ne spuneți uh, ce ar trebui să urmărim. Și o întrebare acum adresată Serviciului de Acțiune Externă. Doamna Al Alcamri a vorbit de 4 până la 5 milioane de cetățeni saudiți care s-ar califica în categoria săracilor. Este o informație nouă pentru mine și doresc să întreb SAE dacă și analiza lor de situație a relevat acest lucru va avea loc și un Consiliu de Afaceri um, Externe, unde se întâlnesc tot miniștrii de externe din Uniunea Europeană și pe agenda lor se află și Yemenul. Să vedem dacă statele membre vor putea să cadă de acord în a condamna uh, activitățile coaliției conduse de Arabia Saudită. Și o altă întrebare pentru SAE. S-a spus că ar fi bine să avem și sancțiuni specifice față de persoane suspuse, atât din domeniul militar cât și politic, care au, se fac vinovați de anumite crime. Știm că Statele Unite au pus pe o astfel de listă de sancțiuni 17 persoane din Arabia Saudită. Se are în vedere o astfel de listă și pentru Uniunea Europeană? Și, în fine, poate ne puteți spune ce um, ați făcut um, în cazul lui Raif Badavi. Mulțumesc! Uh, Doamna Cristi, vă rog. Barbara deja eh, dit beaucoup de Mulțumesc. Barbara a spus deja foarte multe lucruri și a adresat deja câteva întrebări pe care doream să le adresez și eu. În primul și în primul rând aș dori să le mulțumesc tuturor celor cinci eh, experți care au vorbit, deoarece consider că este important să continuăm să urmărim situația din Arabia Saudită. Este fundamental ce se întâmplă acolo, trebuie să fim cu ochii pe această țară. De asemenea, iată este a doua oară în anul acesta când Parlamentul European a votat o rezoluție cu privire la această țară. De fiecare dată putem vedea că conținutul rezoluției este insuficient, este diluat, dar însuși faptul că există o rezoluție totuși semnifică ceva, mai ales că ne aflăm într-un moment destul de dificil. Știm care sunt presiunile exercitate, uh, și uh, cazul Khashoggi, se pare că nu a schimbat foarte multe lucruri, de fapt. Pe mine mă interesează analizele pe care le-ați făcut vis-a-vis -vis de felul în care este instrumentalizat uh, chestiunea drepturilor femeilor. Am urmărit uh, și nu suntem proști, am văzut care este situația, am văzut cât de multe persoane au fost arestate în luna mai, uh, după ce s-a acordat dreptul de a avea un permis de conducere. a fost arestate tocmai persoanele care se aflau în prima linie în această luptă, activiste și activiști. Toți acești oameni care s-au luptat pentru dreptul femeilor din Arabia Saudită de a avea drept de a conduce. Aș dori să știu ce s-a întâmplat cu toate aceste, feme- aceste femei și acești bărbați care au fost arestați în luna mai. Unii dintre ei se pare că riscau să fie condamnați la moarte. De aceea este important să urmărim situația lor. De asemenea, știu că unii dintre acești oameni sunt și șiiți, aparțin unei minorități șiite. Tocmai de aceea există un risc și în ceea ce privește pedepsa cu moartea, pentru că ar fi dintr-o minoritate. Pe mine m-au uh, interesat de asemenea cifrele care vizează rata sărăciei. Există tendința de a ni se spune că există în Arabia Saudită saudiții, pe de parte, și migranți, pe de altă parte, la fel că în alte regiuni, săracii sunt cei care nu sunt saudiți. Deci aici trebuie să vedem cum stau lucrurile cu drepturile, între ghimele, ale migranților care trăiesc pe teritoriul saudit. trebuie să știm că există mai multe categorii de astfel de migranți în Arabia Saudită. Și trebuie să le acordăm atenție cei, celor care se află în situații foarte fragile, să vedem care sunt naționalitățile cele mai uh, vizate de această stare de precaritate. De asemenea, mă bucur că am votat săptămâna trecută faptul că noi susținem interzicerea exporturilor de arme către Arabia Saudită. Mi-ar fi plăcut să fie o poziție mai uh, unanimă pe această temă, pentru că alt, astfel am fi putut să impunem mai bine respectarea anumitor angajamente luate de către statele care s-au, au semnat uh, tratatul internațional privind, convenția privind uh, exportul de arme ministrul francez al apărării, ministrul ar armatelor, de fapt, a spus că e convinsă că armele vândute de Franța a, în, în Arabia Saudită nu sunt utilizate în Yemen. Așa este convins, este convins Ministerul um, Armatelor din Franța. Pe mă scandalizează acest lucru și mă scandalizează și atitudinea Uniunii Europene vis-a-vis -vis de această temă. Sper că afacerea Hashogji va putea să încurajeze înregistrarea anumitor progrese în acest domeniu, să nu, mai, să nu ne mai aflăm în acest impas, să nu mai batem pasul pe loc, să fim cu ochii și pe Turcia, care instrumentalizează, practic, acest conflict în lupta pentru supremație în acea regiune. Aș dori să-mi spuneți care este punctul dumneavoastră de vedere vis-a-vis -vis de toate aceste chestiuni, dacă este posibil. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum am să-i dau cuvântul lui Marco Morettini, care este vice-șef de divizie pentru Peninsula Arabă, Irak și eh, politici regionale de la SAE. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru faptul că m-ați invitat să uh, particip la această discuție foarte interesantă, Era cum voi vorbi în limba engleză ca să pot să vă prezint uh, comentariile mele vis-a-vis -vis de toate problemele care au fost menționate aici de către diversi vorbitori și de către onorații eurodeputați. Cel mai important lucru pe care doresc să-l spun astăzi este că în timpul sfârșitului uh, de săptămână, după cum au spus uh, unii dintre vorbitori anterior, la nivel european am dat o declarație și vreau să spun că în altul reprezentant a dat această declarație în numele Uniunii Europene. Este un semnal foarte clar de unitate în ceea ce privește cazul Hashoggi. Este vorba de un follow-up la declarații anterioare care au fost date pe această temă. De asemenea, este un follow-up la intervenția făcută de un alt reprezentant în fața Parlamentului European pe 23 octombrie, la o dezbatere cu Parlamentul European. Aș dori să subliniez una dintre propozițiile din declarația menționată. Pentru că prin această propoziție cred că putem da un răspuns a mai multor întrebări. Ultima propoziție pe care o citez spune Uniunea Europeană și statele membre vor lua în considerare metode prin care pot acționa împotriva celor care au celor care au responsabilitatea. Și sfârșitul citatului. Prin această propoziție, noi recunoaștem faptul că Uniunea Europeană va continua să monitorizeze felul în care evaluează cazul Khashoggi și vom uh, lua măsuri după cum se impune. Este un semnal foarte clar, foarte puternic și noi suntem foarte doritori să urmărim îndeaproape ce se întâmplă. În altă prezentări, de asemenea, a folosit niște cuvinte foarte dure pe această temă în uh, dezbaterea cu Parlamentul European la Strasburg, în momentul în care a spus cât de gravă este această crimă împotriva unui jurnalist. Ea a spus că dacă se realizează astfel de crimă împotriva unui jurnalist, este o crimă împotriva, împotriva societăților, practic. Am parafrazat ce a spus doamna Mogherini. Și atunci este foarte clar că e nevoie să urmărim de aproape ce se întâmplă în acest caz, foarte important. Aș vrea să trec acum la o altă temă foarte importantă și cred că este ceva ce doamna Lochbiller a menționat. Un european a dat o declarație publică foarte importantă în legătură cu eforturile de la Geneva, la Consiliul pentru Drepturile Omului. Ce anume? Revizuirea universală periodică care vizează Arabia Saudită, care s-a dat pe, care a fost publicată pe 5 noiembrie. Cred că a fost un moment foarte important, dezbaterea a fost foarte bogată. Colegii care au participat la Geneva mi-au spus că mai mult de 100 de state au luat cuvântul. De asemenea, este un semnal al importanței discuțiilor cât de important este să discutăm despre reformele în domeniul drepturilor omului. Aș dori să subliniez că mai mult de 20 de state membre ale Uniunii Europene au luat cuvântul, 24 mai, mai precis, au luat cuvântul la, Geneza, la Geneva. Principalele chestiuni menționate de către statele membre au fost următoarele. Îngrijorare cu privire la libertatea de exprimare, după cum am spus și vorbitorii de astăzi, îngrijorare cu privire la pedeapsa capitală, drepturile femeilor, inclusiv sistemul prin, de tutorată din partea rudelor de sex masculin, oprimarea jurnaliștilor și reprezentanților societății civile și întemnițarea multor activiști în temeiul uh, legislației împotriva terorismului. Statele membre, de asemenea, când au intervenit la Geneva, s-au uh, referit la câteva teme foarte specifice. Drepturile femeilor și um, libertatea și egalitatea de, de gen, libertatea de uh, întrunire, libertatea de exprimare și mai departe, abolirea pedepsei capitale, tortura, și ratificarea diverselor instrumente naționale privind drepturile omului. Toate aceste chestiuni, cred eu, rezumă, sintetizează foarte bine aspectele menționate de vorbitorii din uh, această dupămasă. Drepturile femeilor și egalitatea de gen au uh, fost, de asemenea, un punct central al discuțiilor și s-au făcut diverse recomandări pe această temă. Bineînțeles, s-au recunoscut problemele și foarte multe țări care au luat cuvântul au recunoscut faptul că se continuă discriminarea foarte gravă împotriva femeilor și fetelor. S-a acuzat de asemenea, s-a arătat colegiul de asemenea și acest sistem de tutorat asupra femeilor și faptul că Arabia Saudită nu a semnat instrumentele internaționale în ceea ce privește drepturile omului. Am făcut toate aceste intervenții la Geneva în numele Uniunii Europene, însă, din câte știu eu, mai există încă un uh, proces prin care Arabia Saudită va răspunde acestor comentarii. Noi vom, vom urmări îndeaproape acest proces pentru că este baza relațiilor noastre continue cu această țară. mulți dintre vorbitorii în această după masă au spus cât de important este să continuăm dialogul cu diversele autorități din Arabia Saudită pentru toate aceste domenii, domenii problematice. În încheiere aș dori să mă refer la două chestiuni foarte pe scurt. Din punct de vedere european, prin delegația noastră, și într-adevăr este o, o responsabilitate a SAE, deci delegația de resort din Riyadh colaborează îndeaproape cu statele membre de pe teren și urmează, urmărește îndeaproape diversele procese aflate pe rol. Este una dintre, una dintre responsabilitățile noastre pe care le luăm foarte în serios și urmărim îndeaproape ce se întâmplă în diversele proceduri judiciare din Arabia Saudită. Căutăm clarificări adiționale în continuare pe toate acuzațiile specifice aduse împotriva diversilor părți. Continuăm să păstrăm legătura cu ei și întotdeauna subliniem cât de importante sunt uh, grupurile din societatea civilă și apărătorii drepturilor omului în uh, reformele din regat. Câteva cuvinte despre Yemen în încheiere. Mai mulți vorbitori au luat cuvântul și au vorbit despre Yemen. Într-adevăr, la nivelul Consiliului Afaceri Externe are loc o discuție pe această temă. Ieri, cu mare interes, mișcarea Houthi a declarat că nu, vo, nu va mai ataca cu rachete din Arabia Saudită teritoriul Yemen. Vom continua discuțiile politice, așa cum sunt ele facilitate de domnul Griffiths, uh, trimisul special ONU pentru Yemen. Vom urmări pe cât posibil găsirea unui, unei soluții politice la acest conflict. Deja de un an, Uniunea Europeană tot uh, insist asupra faptului că singura soluție pentru criza din Yemen este de natură politică, nu militară. Vă mulțumesc pentru atenție. Eu. Mulțumesc. Am să vă acord câte două minute de persoană pentru răspunsuri în urma întrebărilor pe care le-ați primit și din partea colegilor și aș începe cu dumneavoastră, vă rog. Your comments very... Vă mulțumesc pentru comentarii. Mă bucurat să au ce face Uniunea Europeană. Aș vrea să clarific ce am vrut să spun cu solidaritate europeană comună între membrii Uniunii Europene. De exemplu, atunci când Germania critică Arabia Saudită, ministrul de externe în Germania și modul în care <clears throat> l-au tratat pe prim-ministrul libanez și au spus că asta ar putea să ducă la o destabilizare și mai mare a unei alte țări. Arabia Saudită a retaliat, dar dacă ar fi fost solidaritate între statele membre ale UE cu Germania, și un alt exemplu, Canada. Când Canada a criticat guvernul saudit pentru că a trimis în închisoare femei activiste, restul lumii occidentale a dat din număr. Nu e problema noastră, e problema Canadei. Dacă nu există o acțiune colectivă în Uniunea Europeană, astfel de situații vor continua și fiecare țară europeană va fi trecută pe lustă neagră de Arabia Saudită. Poate să spună, nu avem nevoie de voi, mergem și cumpărăm arme de la altcineva. Asta trebuie să înceteze dacă vrem să se îmbunătățească situația din Arabia Saudită cu adevărat. Aș vrea să clarific și un alt aspect în legătură cu politica externă a UE față de regimul saudit. Desigur că sunt uh, măsuri uh, minore care se pot lua, rezoluții care se pot adopta, dar cunoaștem istoria, modul în care UE sau statele membre au tratat cu dictatorii arabi în a doua jumătate a secolului al XX-lea țările europene și UE au sprijinit uh, pe acei dictatori, considerând că sunt o sursă până în 2011, când Franța a promis, a sugerat să-l ajute sub uh, presiunea propriului popor. Și Hosni Mubarak. Și sunt atât de multe exemple astfel de politică e contraproductivă, pentru că refugiații care au inundat Europa sunt rezultatul reprimării care are loc în aceste regiuni. Sprijinându-i pe acest dictator, dumneavoastră nu vă ajutați pe dumneavoastră înși vă. Veți avea tot mai mulți refugiați și imigranți ilegali la frontierele Europei. Un alt exemplu, acele regimuri arabe, dictaturi, chiar și cele din Arabia Saudită, sunt un scut pentru teroriști. Știm că regimul saudit cu propria interpretare religioasă care a devenit globală a fost cauza crizei terorismului la care am asistat de la 11 septembrie 2001. Deci trebuie să înțelegeți că da, sunteți presați să vindeți arme, sunt politici realiste care se pot aplica, dar acest sprijin necondiționat pentru astfel de dictatori nu face decât să le permită să facă tot ce vor, să-i împingă pe proprii locuitori să fugă în străinătate, să ajungă fiecare, fie în Europa, fie în America de Nord sau, cum am văzut mai recent, în Marea Mediterană, unde au murit. Deci, politica. Principiile generale ale politicii externe trebuie revizuite în timp ce adoptăm rezoluții, declarații frumoase și purtăm dialog cu astfel de dictatori. Dialogul e bun cu cei care respectă principiile dialogului, dar nu cu oameni care își asasinează concetățenii în propriile consulate din străinătate. Grație. Omaima. Președintele, mulțumesc. Doamna următoare, Omaima. Da, aș vrea să răspund la una dintre întrebările legate de situația actuală a femeilor din închisoare. Personal am vorbit la telefon cu rudele unora dintre femeile care sunt la închisoare. I-am rugat să vină aici să depună o mărturie în persoană în Parlamentul European, dar le-a fost prea teamă mi-au spus că femeile acelea sunt în, uh, supuse unor torturi uh, cu șocuri electrice, sunt biciuite, sunt bătute și sunt uh, în izolare, în închisoare. Trec prin interogatorii cu acuzații false, sunt obligate să recunoască aceste acuzații false. Asta începește femeile. O altă întrebare despre situația actuală a imigranților sau migranților care lucrează în Arabia Saudită. Unul dintre grupurile cel mai afectate, după cum știți, nu doar în Arabia Saudită, în toată zona de acolo, sunt grupurile din Asia de sud-est, din Birmania. A fost un material video prezentat recent cu unii care au fost executați, era o imigrantă care a fost decapitată în public. Mulți se confruntă cu acuzații grave și nu avem uh, sistemul prin care oricine e acuzat are dreptul la avocat. Așa ceva nu există în Arabia Saudită nu există drepturi reale pentru indienii sau filipinezii care lucrează acolo. Mulți lucrează în condiții meteorologice îngrozitoare, cu salarii foarte mici, nu există un salariu minim, uh, fără asigurare medicală pentru lucrători. Cu rata șomajului a tailandezilor în Arabia Saudită, saudiții au trimis înapoi mulți emigranți, nu doar din Asia, ci și din Yemen, care au fost forțați să părăsească Arabia Saudită, să se întoarcă la locuințele demolate din uh, Yemen. Deci sunt trimiși într-o zonă de război. Asta e o altă problemă care nu prea e relatată în mass media. Mulțumesc. Grazie, Ana. Mulțumesc, Ana. Aș vrea să spun rapid, sprijin tot ce a spus o maimă. Să nu uităm când vorbim despre diverse grupuri de migranți din Arabia Saudită. 5-6 milioane sunt trăiesc într-o sclavie modernă. Pașaportul le e confiscat. Trebuie să aibă sponsor saudiți pentru a sta în țară sunt abuzați, nu există menism care să-i apere, nu există societate civilă de la care să ceară protecție. Un alt grup extrem de vulnerabil, migranții fără documente, expuși traficului de carne vie în condiții absolut îngrozitoare de abuzuri. În ce privește cifrele cu privire la sărăcie, sunt cifre neoficiale. Regimul saudit are o problemă nu vor să recunoască existența sărăciei, folosesc altă descriere, șomaj ridicat. Pentru că știu că în momentul în care recunoști asta, spui explicit că e o distribuție inechitabilă a bogăției, că e corupție în regat. În ultim element. De decenii, femeile din zonele rurale din Arabia Saudită, de la periferie, conduc mașini fără să aibă permis. Știam asta mult dinainte de se permite să conducă mașini. Politica regimului saudit a acceptat, uh, au închis ochii pentru că era politica nu spune, nu auzi. Femeile erau sărace, se bazau pe conducerea mașinilor ca să-și lucreze pământul, să-și ducă copiii la școală. Și regimul se temea că dacă le împiedică să conducă mașinile fără licență ar putea să ducă la o revoluție a celor înfometați. Există sărăcie, dar e un subiect tabu despre care nu vrea să vorbească nimeni. Mulțumesc. Grație. Primă de salutare. Mulțumesc. Înainte de a ne lua rămas bun de la oaspetele noastre, Aș dori să transmit și eu uh, cinci uh, mesaje pe final care, într-o anumită măsură, uh, preiau și recomandările care au fost formulate. În primul rând, noi nu ne mulțumim cu adevărul prezentat de Arabia Saudită în ceea ce privește cazul Khashoggi. Și spun acest lucru, mai ales după mm, ce a apărut și acest raport uh, CIA, mm, și pe lângă mm, eforturile pe care președintele american le va face pentru a evita adevărul. Credem că trebuie pusă în aplicare. Barbara, dorești să, dorești să mai interveniți odată? Allora, Barbara, se vuoi porre la questione a... Barbara, dacă doriți să formulați întrebarea. Mulțumesc, m-am gândit că e bine să repet întrebarea pentru cei de la Serviciul de Acțiune Externă. Să ne spună clar ce fac în cazul lui Raif Batavi, care e câștigătorul premiului Saharov acordat de Parlamentul European. Yes, um, sorry. Da, domnule președinte, scuze că am uitat să răspund uh, când am intervenit. Aș vrea să repet în esență că și în acest caz și altele asemănătoare care se referă la activiști pentru drepturile omului și apărătorii acestora, urmărim de aproape evoluțiile de pe teren și în același timp păstrăm legătura cu autoritățile saudite pentru a obține informații suplimentare și elemente suplimentare în ce privește circumstanțele care privesc procesele respective. Și participăm cât mai mult putem prin delegația de la Riad în diversele procese în instanță deci asistăm în, în instanță. E o practică comună în ce ne privește. Asta e tot ce pot să vă spun acum și continuăm, desigur, uh, să ne implicăm în această privință și încercăm să elucidăm ori de câte ori circumstanțele nu sunt suficient de clare cum se întâmplă în cazul de față. Nu știu să sei satisfat. Nu știu dacă ești uh, mulțumită, nu mi se pare nimic nou, dar bun. Deci uh, aș dori să continui atunci cu concluziile mele. Așa cum vă spuneam, vrem um, ca rezoluția adoptată de Parlamentul European să fie în integralitate pusă în aplicare, în special în ceea ce privește Comisia de Anchetă Internațională, pentru că, evident, este vorba de a uh, lovi pe cei responsabili și, mm, dacă e posibil, la crearea acestei comisii să fie interogați responsabile, dar în același timp solicităm și să nu fie aplicată pedeapsa capitală față de aceste persoane din motive evidente. Un al treilea mesaj. Vom Um, lucra astfel încât Arabia Saudită să poată fi convinsă să opereze reforme interne democratice prin urmare o monitorizare și um, vom continua să solicităm eliberarea persoanelor încarcerate datorită opiniilor pe care le-au exprimat și de asemenea um, solicitarea de a pune capăt conflictului iemenit pentru că nu este vorba doar de profilul umanitar, ci și de aspectele care țin de drepturile omului și de stabilitatea din regiune. Și de aceea trebuie regăsit un mai mare echilibru în regiune, depășind și uh, embargoul față de Qatar, pentru că echilibrul este esențial pentru a regăsi pacea și stabilitatea. Acestea sunt uh, elementele unde cred că se poate implica subcomisia noastră și este ceea ce vom face împreună și cu celelalte comisii, începând cu cea de afaceri externe. Marie Cristi, vrei să mai adaugi ceva? Dacă n-am înțeles eu bine, poate nu v-ați referit deloc la problema femeilor, dar avem și o rezoluție a Parlamentului European din luna mai. Cred că în concluzie dumneavoastră ar trebui să adăugați ceva și pe acest subiect, pentru că, de fapt, și pentru că unele riscă pedepsa cu moartea, cred că avem uh, o muncă de monitorizare și în acest sens. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, cu tot respectul pe care l-am pentru dumneavoastră. D'accordo con te. Sunt de acord cu dumneavoastră, însă credeam că am spus atunci când vorbim de reformă interne și democrate și de monitorizare și de libertate pentru persoanele în închisoare datorită exprimării opiniilor lor, e vorba atât de bărbați cât și de femei. Asta este angajamentul pe care ni-l putem asuma cu maximă seriozitate ca subcomisie Asta și în relația cu restul Parlamentului. Aș dori să mulțumesc tuturor pentru prezență și vom lucra împreună pe viitor. Doriți să mai adăugați ceva? Nu. Prova. Vă rog. Aș vrea să vă mulțumesc tuturor. Știu că nu pasați aceea în ce privește Raif Badawi, dar acum două luni guvernul canadian a cerut eliberarea tuturor uh, deținuților politici. A cerut eliberarea tuturor celor trimiși la închisoare pentru motive de conștiință. Aș vrea ca toate statele să se alăture Canadei în acest demers. Când a făcut asta Canada, Arabia Saudită a rupt relațiile diplomatice cu guvernul canadian. Dar dacă toate țările ar fi solidare, dacă ar fi adoptat aceeași poziție, am fi avut un rezultat mai bun, mult mai bun decât ruperea relațiilor diplomatice cu țările care trimit pe deținuți pentru motive politice la închisoare. Mulțumesc foarte mult. Putem pune capăt aici acestui uh,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 Bene, possiamo iniziare questo scambio di opinioni su... Mulțumesc! Continuăm acum cu un schimb de opinii cu privire la sport și drepturile omului în cadrul marilor evenimente sportive. După cum știți, deja de o perioadă de vreme încoace, subcomisia noastră a dat dovadă de interes pe această temă și în mai 2015 am organizat o audiere în această privință. adică cu privire la sport și marile evenimente sportive, pentru că acestea joacă un rol din ce în ce mai important și registrează o participare în creștere, ceea ce se traduce pe cale de consecință într-o mai mare atenție la nivel internațional și mai ales uh, um, și necesitatea de a dispune măsuri de control în conformitate cu așteptările legitime și în creștere din partea cetățenilor. Marile evenimente sportive, precum Jocurile Olimpice și marile turnee internaționale de fotbal, precum Cupa Mondială, nu sunt doar evenimente mult așteptate, ci reprezintă și aspirații comune a popoarelor și a națiunilor din întreaga lume care se reunesc în jurul unor valori comune, cum corectitudinea, egalitatea, pacea, toleranța, sustenabilitatea, buna guvernare, integritatea și transparență. În consecință, marile organizații și asociații sportive sunt la rândul lor mai mult responsabile pentru a include aspectele legate de drepturile omului în activitatea lor. Acest lucru privește structurile lor de guvernare, procedura de uh, acordare a organizării marilor evenimente sportive cooperarea cu țările și orașele, gazdă, cu atleții, mass media, cetățenii și așteptările acestora. Aici trebuie remarcat faptul că astfel de chestiuni pot uh, fi foarte complexe din moment ce multe evenimente sportive din ultimii ani sau prevăzute pentru viitor au loc în țări față de care Uniunea Europeană nu trăiește oarecare preocupări în ceea ce privește statul de drept, democrația și drepturile omului. În acest an se celebrează 70 de ani de la um, semnarea Declarației Universale a Drepturilor Omului și, evident, acest schimb de opinii vine la momentul oportun pentru că se înscrie în cadrul primei săptămâni a drepturilor umane ca, organizată de Parlamentul European pentru prima dată și asta în ajunul conferinței uh, la nivel înalt de mâine, la care vor participa și Națiunile Unite, organizații regionale pentru drepturile omului și oaspeți din întreaga lume. În fine, universalitatea drepturilor omului presupune ca acestea să fie incluse în toate activitățile, inclusiv în conduita profesională sau în evenimentele sportive. La medierea din 2015 s-au făcut uh, progrese remarcabile în ceea ce privește includerea aspectelor legate de drepturile omului în guvernanța sportivă. Și trebuie să spunem cu multă sinceritate că um, după ultimele vizite făcute în Qatar în vederea Cupei Mondiale de Fotbal. Am constatat așadar că recomandările noastre au fost bine primite, dar mai rămân multe de făcut. Astăzi avem onoarea să salutăm oaspeți importanți care sunt uh, în prima linie în uh, încercarea de a găsi o legătură între drepturile omului și sport. Sunt uh, persoane de vază care reprezintă fie organizații sportive sau uh, experți. FIFA, evident, este um, una dintre asociațiile cele mai interesate în domeniu pentru că răspunde de sportul cel mai popular din uh, lume. Și de asemenea, avem astăzi cu noi pe domnul Adirechi din partea FIFA care a venit să ne prezente, prezinte evoluțiile recente și planurile prezentate de FIFA în această privință. Vă mulțumesc pentru posibilitatea FIFA de a participa la acest subcomitet pentru drepturile omului Mă bucur să vă prezint niște informații în legătură cu activitatea noastră în domeniul drepturilor omului, Se discut orice uh, întrebare puteți avea în legătură cu această activitate în evoluție rapidă. Ca și pentru durabilitate uh, la FIFA, eu și echipa ne ocupăm de coordonarea eforturilor pentru a implementa responsabilitățile în materie de drepturi omului. Desigur, munca departamentului meu include toate activitățile cu dimensiuni de durabilitate socială, de mediu și economică. Respectarea drepturilor omului în ultimii ani a devenit linia de bază, angajamentul principal uh, care străbate toate activitățile noastre în domeniu, toate activitățile FIFA la nivel de organizație. Acest subiect la care țin foarte mult și personal, eu și familia mea am trăit în anii 70 încălcarea drepturilor omului în Argentina, știm ce înseamnă să ai tatăl trimis la închisoare fără niciun motiv și chiar să sufere tortura, să fii obligat să spărăsești locuința, să ai rude răpite și ucise de un regim militar. Nu pot rămâne indiferent la suferința altora și cu atât mai puțin dacă acest risc se leagă de activitatea mea profesională. După cum îl știți, FIFA e un organism conducător în sport în ce privește durabilitatea și în special în legătură cu drepturile omului. În recentul observator privind guvernanța în sport publicat de ONG-ul Play the Game, FIFA a avut 62 de puncte în domeniul durabilității și vieții. Alte organizații Alte patru au avut o medie de 28 de puncte la durabilitate. Dacă ne uităm doar la dimensiunea drepturilor omului și indicatorii, diferența e chiar și mai frapantă. În următoarele câteva minute vreau să vă prezint o instantaneu la aceste activități, să subliniez trei jalone importante fiind timpul limitat, doar trei elemente importante în activitatea legată de drepturilor omului în ultimii ani. Acestea sunt, în primul rând, dezvoltarea cadrului de politică și reglementare, în al doilea rând, implementarea cu succes a unei serii de măsuri legate de Cupa Mondială în Rusia, care a avut loc în acest an și, în special, munca de a ajuta apărarea apărătorilor de plămâni și apoi cerința pentru turneuri FIFA și licitația pentru Cupa din 2026, care include pentru prima dată cerințe extinse legate de dreptul omului. Apoi o să încerc să discut o prioritate cheie pentru lunile și anii următori, munca în progresie rapidă în Qatar și implementarea strategiei uh, durabilității pentru Cupa Mondială din 2022 din acea țară. Încep cu cadrul de politică și reglementare. Într-o organizație bazată pe reguli precum FIFA, nicio agenda nu poate fi implementată în mod durabil decât dacă principiile cheie sunt integrate în <clears throat> reglementările, politicile și strategiile de organizare. În cadrul drepturilor omului, munca nu se bazează pe articolul 3 din statutul FIFA. Acest articol integrat februarie 2016 spune și citesc FIFA angajată să respecte toate drepturile omului recunoscute pe plan internațional, depune eforturi pentru promovarea acestor drepturi. Încheia citatul. E ceva fundamental pentru că, să deosebirea altor organizații și companii, respectarea drepturilor omului nu e un lucru voluntar. Organizația poate să aleagă sau nu într-o anumită situație. Din potrivă, pentru noi un angajament proclamat în documentul de reglementare principal al organizației. Acest angajament e precizat suplimentar în politica în materie de drepturile omului și strategia 2.0 FIFA. Ambele documente se referă la standarde internaționale și în special la principiile ONU călăuzitoare în materie de afaceri și dreptul în principalul cadru urmărit de FIFA pentru a înțelege și implementa responsabilitățile legate de dreptul omului. Cadrul de reglementare și politică e cheie nu sunt decât vorbe pe hârtie dacă nu li se dă o semnificație prin acțiuni și nu un impact real asupra oamenilor. Și ajung la al doilea jalon important, măsurile de implementare a drepturilor în legătură cu Cupa Mondială din Rusia. Aș vrea să subliniez în special la activitatea legată de libertăți fundamentale, apărarea drepturilor omului și apărătorilor acestora. Nu e niciun secret că avocații drepturilor omului au un mediu extrem de dificil în Rusia. Decizia de săptămâna trecută a Curții Europene a Drepturilor Omului este doar cazul cel mai recent în această privință. Consecința consecință, am fost conștienți de faptul că apărătorii drepturilor omului care au vrut să promoveze drepturile omului în legătură cu Cupa Mondială s-au confruntat cu restricții și riscuri în munca lor, deci am pus subiectul prioritar și înainte și pe parcursul și după acea cupă. Iată câteva activități, câteva exemple. O serie de măsuri pentru a afla despre cazuri în care apărătorii drepturilor omului pot fi împiedicați să-și facă munca. De exemplu, am avut un mecanism de plângeri pentru apărătorii și reprezentanții media să depună plângeri la FIFA. Acest instrument pe internet a fost lansat cu o lună înainte de Cupa Mondială, dar nu se limitează la acesta, ci la toate activitățile FIFA. În plus, am fost în strânsă legătură cu multe organizații a societății civile din Rusia și din străinătate pentru a fi informați în legătură cu incidente posibile cât mai rapid posibil, pentru a putea reacționa în mod semnificativ am făcut pași pentru a ne ocupa de situația aproximativ 12 uh, apărători care s-au uh, confruntat cu reprimare și restricții nemeritate, eforturile noastre cu Human Rights Watch pentru a sprijini pe domnul Semyon Simionov, un activist rus care a făcut cercetări legate de drepturile muncii în stadionul în construcție din Rusia, care s-a confruntat cu amenințări grave pentru munca lui. Ne bucurăm să spunem că în majoritatea cazurilor am văzut elemente pozitive după intervenția noastră. Să vă dau câteva exemple. Acuzații legale împotriva unor protestatari au fost eliminate sau reduse, iar militanții LGBT au putut să-și desfășoare activitatea fără intervenție majoră. Din păcate, nu toate intervențiile noastre pentru apărătorii drepturilor omului au avut succes. După cum mulți știți, după un schimb de scrisori între un grup de membri ai Parlamentului European și FIFA, noi am recomandat eliminarea la nivel cel mai înalt a una dintre cei deținuți, chiar dacă acest caz nu se leagă de FIFA. Regretăm profund că acele eforturi din partea FIFA și altor entități că și Parlamentul European au avut succes până acum. Această activitate pentru apărături de plin e doar un exemplu dintr-un proces de due diligence cuprinzător în ce privește Cupa Mondială în Rusia, Alte domenii au inclus uh, măsuri antidiscriminare în interiorul și în exteriorul stadionelor, sistem de monitorizare, proceduri de a întări drepturile omului pe șantierele de construcție a stadionelor și vă pot da elemente suplimentare la dezbatere, dacă doriți. Al treilea jalon în munca legată de drepturile omului integrarea cerințelor de drepturile omului în licitație, selecție și găzuirea tuturor turnelor FIFA pe viitor. E un domeniu în care acoperim teren cu totul nou în lumea sportului. Cerințele cele mai cuprinzătoare au fost integrate în procesul de licitație pentru Cupa Mondială din 2026. Drept consecință, cei care au depus oferte au trebuit să aibă o strategie cuprinzătoare de drepturile omului pentru evenimentele propuse. Atât comitetul cât și ei, guvernele gazdă, au trebuit să dea garanții și angajamente publice legate de drepturile omului către FIFA și v-aș încuraja să citiți aceste documente care sunt publicate pe pagina noastră de internet. Va fi pentru prima dată când drepturile omului fac parte integrantă din planificarea unor evenimente sportive majore din faza inițială și pentru prima dată că astfel de obligații contractuale legate de drepturile omului sunt integrate în acordul cu gazdele acestor uh, evenimente mega sportive. Înainte de a încheia, vreau să vă dau niște informații la zi în ce privește Cupa Mondială din Qatar din 2022 în Qatar am lucrat îndeaproape în ultimii trei ani cu Comitetul Suprem pentru Delivery și Legacy, entitatea răspunzătoare de construirea infrastructurii pentru turneu, stadioane și terenul de antrenament. Comitetul este și continuă să fie un partener formidabil, în special în legătură cu drepturile omului. După cum probabil că ați urmărit îndeaproape în ultimele luni, Qatarul are un program de reformă în ce privește drepturile muncii în cooperare cu Organizația Internațională a Muncii. Am văzut schimbări semnificative în codul muncii recent și în conformitate cu raportul actualizat al OIM, există așteptări generale ca aceste reforme să continue. Ne bucurăm foarte mult să vedem aceste evoluții remarcabile care, conform observatorilor internațional, n-ar fi fost posibile fără această cupă mondială. Aceste schimbări se dovedesc deja de ajutor pentru eforturile de asigurare respectarea drepturilor omului și drepturile lucrătorilor asociate de turneul respectiv. În același timp, indiferent contextul legal mai larg, am recunoscut încă de acum câțiva ani că avem o responsabilitate să asigurăm uh, standarde superioare aplicate pe siturile Cupei Mondiale FIFA. În această privință ne bucurăm să vedem Munca deosebită a Comitetului Suprem e recunoscută tot mai mult de către experți și societate civilă, ONG-uri internaționale. Nu pot decât să vă încurajez să citiți rapoartele Comitetului Suprem și altor entități independente ca parte a acestor eforturi, cum ar fi Sindicatul Internațional pentru Lucrători, BWA sau compania Impact Limited din Marea Britanie. În paralel, lucrăm în ultimii ani pentru a dezvolta strategia de durabilitate pentru Cupa Mondială din 2022, o strategie comună între FIFA, Comitetul de Organizare Local și Comitetul Suprem și pentru prima dată baza acestei strategii a fost o evaluare aprofundată a riscurilor în materie de drepturi omului. S-au stabilit noi standarde pentru evenimente sportive majore în materie de drepturi omului și suntem convinși că Uh, se va întâmpla și mai mult pentru munca de viitor pentru a implementa strategia. Așadar, în încheiere, o să vă fac câteva observații în concluzie. Mai întâi să subliniez importanța implicării factorilor de interes pentru munca noastră este cheia succesului. Tot ce v-am spus până acum fost legat de contribuția factorilor externi implicați, politica drepturilor omului, munca legată de apărătorii drepturilor omului, noi cerințe de licitație, noua strategie pentru Qatar. Implicarea factorilor de interes este cheia și vreau să profit de ocazie pentru a vă mulțumi tuturor care ați participat la acest proces până acum. În această privință, <clears throat> aș de asemenea să subliniez activitatea bordului independent uh, compus de opt experți din sistemul lor în materie de drepturile omului, sindicate, societate civilă și parteneri sponsori ai FIFA. Vom publica al doilea raport cuprinzător al Consiliului Consultativ la începutul săptămânii viitoare și sper că veți avea timp în agenda încărcată să citiți uh, cele 80 de pagini ale raportului detaliat privind munca noastră din ultimul an. În al doilea rând, cred că e important să menționez că deși consolidăm uh, permanență munca în materie de dreptul omului, adesea avem de-a face cu situații și provocări foarte complicate care nu se pot rezolva de azi pe mâine. Nu vreau să pretind că avem uh, soluții pentru toate provocările sau că deja am realizat tot ce ne-am propus în ce privește eforturile legate de dreptul omului, rămâne eforturi de făcut, e nevoie de eforturi constante. După părerea mea, e prin urmare important ca factorii externi inclusiv membrii Parlamentului European, să continue să evalueze munca noastră cu un ochi critic, să ne atragă atenția dacă uneori nu suntem la înălțimea răspunderii. Asta ne ajută să continuăm conversația și să avem progres. În această privință ne bucurăm să vedem o schimbare în discuțiile cu factori implicați externi care sunt văzuți tot mai mult uh, parteneri și nu dușmani. Deci dacă e un mesaj în încheiere astăzi este că FIFA a devenit parte a soluției. Suntem pe de deplin angajați să continuăm pe această cale și să ne bunătățim constant activitatea în baza progresului important făcut în ultimii doi ani. În cauza timpului limitat, n-am putut să acopăr decât un instantaneu al activităților noastre chestiunile de care ne ocupăm de deci sper să pot să mă refer și la alte elemente din munca noastră pe parcursul discuției. O aștept cu interes și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. <coughs> Grazie lei, doctora Vă mulțumim și noi, domnule doctor Adiechi, pentru introducerea dumneavoastră. Se află cu noi președintele Comitetului Olimpic Polonez, vicepreședinte în cadrul um, Comitetului Olimpic European. Domnule Krasnetski, aveți cuvântul. Szanowni członkowie Parlamentu Unii Europejskiej. Domnilor și domnilor, stimați eurodeputați, distinși invitați, Asociația Comitetului Pol Polonez. Comitetul Olimpic Polonez are biroul în Polonia, este un subcomitet al Comitetului Olimpic Internațional. Alături de mine și Helmut Volkers. Facem parte din um, organizațiile continentale care sprijină IOC și prin care noi promovăm mișcarea olimpică. Noi sprijinim anumite mișcări uh, olimpice. De două ori pe an se organizează întâlniri pentru membrii săi, seminarii și organizații regionale. IOC de asemenea sprijină și comitete olimpice mai mici sau mai slabe prin uh, legături cotidiene consolidarea sinergiilor cu țările UE sau non-UE. Astfel, putem avea parteneri mai buni pentru a rezolva problemele sau cele cu care ne confruntăm. Este un excelent vehicul pentru educație, atât la nivel uh, național cât și internațional. Noi dorim să sprijinim uh, ideea de activitate fizică de la cea mai fragedă vârstă. Îi încurajăm pe tineri să se miște, pentru că acest lucru este bun pentru sănătatea lor și, de asemenea, se poate ajunge la rezultate excelente la Jocurile Olimpice. Anul acesta avem o săptămână a sporturilor și datorită activităților uh, Be Active am reușit să încurajăm un stil sănătos de viață. Noi încercăm să încurajăm un stil de viață cât mai sănătos. Noi sprijinim 14 comitete olimpice din Europa. Organizăm de asemenea la Comitetul Olimpic European și anumite evenimente sportive și evenimente de generat, atât iarna cât și vara. Sprijinim atât țările mari cât și țările mai mici. Comitetul Olimpic European supraveghează și sprijină munca statelor membre în acest domeniu. Încercăm să abordăm cele mai, pro- cele mai problematice chestiuni de la nivel global. De asemenea, ne concentrăm și pe egalitatea de gen și pe educație. Comitetul pentru egalitatea de gen în sport este susținut mai ales de un program special al Comitetului Olimpic Finlandez. Noi încercăm să dezvoltăm o cultură a sportului modernă pentru bărbați și femei care au potențialul de a încuraja schimbări. În ce privește tema noastră de astăzi, noi am încercat să o combinăm și cu gândurile curentele politice actuale. Libertatea de a, desfășura, de a participa la un sport este deja un fel de libertate. Sportul încurajează un uh, stil de viață sănătos. În urma atrocităților de, din timpul războiului, Comitetul Olimpica Europeană a reușit să arate cum 50 de țări pot să coopereze în spiritul păcii și prieteniei. Aprinderea flăcării olimpice este un simbol al acestei cooperări. De asemenea, prin intermediul sportului se demolează barierele. Noi suntem împotriva barierelor. Prin intermediul sportului intră în contact uh, oameni din diverse clase sociale și din diverse locuri. Experiența mea de-a lungul anilor îmi arată că ori de câte ori sunt în Europa sau în lume, mi-am găsit prieteni cu care am putut să mă înțeleg. Dacă te întâlnești cu oameni în Europa, ar trebui să încerci să le devii prieten. Evenimentul nostru cel mai important îl reprezintă Jocurile Europene. Acesta este un eveniment care cuprinde mai multe tipuri de sporturi, organizat la fiecare patru pentru membrii din întreaga Europa. Asociația noastră organizează acest eveniment. Comitetul Olimpic European. Prima ediție a avut loc în 2015 în Baku. s-a bucurat de o prezență în media foarte bogată și a arătat cum uh, poate să opereze, deci, la nivel european acest comitet. Sunt combinate în acest eveniment diverse discipline olimpice cu diverse discipline neolimpice, de exemplu basketul și mai departe. Carta europeană garantează drepturi egale tuturor participanților la aceste jocuri și se previne discriminarea de orice fel. Este interzisă discriminarea pe bază de rasă, gen, statut material sau social sau pe bază de origine. Iată care sunt valorile pe care operăm noi. Codul nostru etic trebuie să fie respectat tot timpul, atât de către activiști cât și de către sportivi. Asociația Comitetelor Olimpice cuprinde în textul său aceeași formulare cu privire la drepturile omului, ca și în documentele altor organizații Și la ora, în momentul acesta aș dori să le mulțumesc pentru sprijin tuturor celor care încercă să apere aceleași valori. Vă mulțumesc pentru atenție. Grație, grație lei per il... Vă mulțumim pentru intervenție. Iar acum vom da cuvântul doamnei Alison Bisco, coordonatoare de proiecte în cadrul Centrului pentru Sport și Drepturile Omului, în ceea ce privește recenta instituire a Centrului de, pentru Sport și Drepturile Omului de la uh, Geneva. Acest lucru reprezintă pentru noi un rezultat uh, important. Vă rog, aveți uh, cuvântul. Thank you for this opportunity. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru faptul că mi-ați oferit oportunitatea de a vorbi. Aș dori să mă exprim numele noului Centru pentru Sport și Drepturile Omului, în numele lui John Warson, care este președintele acestui centru. Vreau să spun că lui îi pare rău că nu poate fi prezent aici în persoană. Directorul permanent al centrului va opera în Geneva, eh, va lucra în Geneva de la începutul lui 2019 și eu sunt aici ca să răspund la trei întrebări. Prima dintre acestea, în opinia centrului, care considerăm noi că sunt oportunitățile create de centru pentru promovarea drepturilor? În al doilea rând, cum a funcționat centrul pentru a, a realiza un, un impact în acest domeniu și, în ultimul rând, cum va răspunde centrul la toate aceste provocări cu care se confruntă pentru a înregistra progrese semnificative. În primul rând, câteva informații de fond. Centrul a fost lansat anul acesta în urma a unor eforturi de șase ani din partea unor guverne, asociații din domeniul sportului, inclusiv SAE, intră aici. Cuprindem 40 de organizații din lumea întreagă. Colaborăm cu Germania, Olanda, Regatul Unit și Slovenia și avem un dialog activ cu Comisia Europeană în ultimul an. Uniunea Europeană, UEFA și OSCE sunt de asemenea membri în Comitetul Consultativ alături de FIFA și Human Rights Watch. Președintele din 2012 al Comisiei pentru Dezvoltare Durabilă ne-a cerut, în urma Jocurilor Olimpice din 2012, să venim cu informații vis-a-vis de uh, dezvoltarea durabilă a sportului și am creat o platformă pentru drepturile omului în, ceea ce, în domeniul uh, marilor evenimente sportive. Dorim să cuprindem aici rezultate care vizează toate diversele categorii de persoane implicate. Rezultatele au fost publicate și au fost utilizate pentru a dezvolta instrumente prin care putem uh, lucra mai bine în acest domeniu. Dorim să ne asigurăm că drepturile omului sunt incorporate uh, în guvernanța diverselor organizații. Și prin intermediul acestui uh, raport, prin intermediul acestor instrumente, încercăm să facem tocmai acest lucru. Misiunea centrului este de a prela pe viitor toate aceste învățăminte și să încercăm să obținem un cadru cât mai respectos față de drepturile omului în sport. Principiile acestea au fost dezvoltate în comun cu toate părțile interesate pe platforma respectivă în contextul evenimentelor sportive mari care considerăm noi că sunt oportunitățile create de sport pentru promovarea drepturilor omului. În primul rând, sportul are un grad de acoperire excepțional. Jucătorii înșiși sunt uh, în număr de un miliard de oameni care, jucrează, care joacă uh, volei, de exemplu. Jumătate dintre aceștia, uh, ca număr, sunt în rândul jucătorilor de fotbal și, în fine, sunt foarte mulți oameni care joacă sport. Nu, cifrele ne arată că impactul negativ posibil poate fi foarte mare, dar de asemenea impactul pozitiv poate avea o acoperire foarte mare. De asemenea, sportul este un aliat natural în dezbaterea privind drepturile omului. Multe organisme sportive recunosc principii în cartele lor de funcționare, de exemplu toleranța și așa mai departe. Noi știm că nu trebuie să se evite răspunderea, mai ales răspunderea față de cei mai vulnerabili. Cum încearcă centrul să folosească toate aceste oportunități pentru a obține un impact? Noi recunoaștem că sunt anumite oportunități și considerăm că sportul este o forță a binelui în societate. Sportul, de asemenea, este o metodă prin care putem avansa cauza drepturilor omului în lume. Încercăm să ne concentrăm pe categoriile vulnerabile și încercăm să creștem gradul de răspundere în întregul univers sportiv. Centrul deja este un facilitator al dialogului între diversele părți interesate, am menționat deja cele 40 de organizații din Consiliul Consultativ. Avem un forum anual privind uh, șansele în domeniul sportului. Vom organiza acest lucru în paralel anul acesta cu cele 70 aniversare a Declarației Universale a Drepturilor Omului. Forumul reunește diverse personalități În același timp, la forum se vor discuta despre probleme cheie, ca să vedem cum le putem gestiona mai bine. De exemplu, la forumul de anul trecut s-a discutat despre felul în care putem aborda discriminarea împotriva femeilor în sport plata egală, în interdicția hijabului la uh, campionatul de basket. Și în acesta vom discuta și despre uh, copii și felul în care sunt îngrijiți ei în sport. Dezvoltăm parteneriate cu din ce în ce mai multe părți, inclusiv uh, în perspectiva Cupei Mondiale în Qatar – Noi am reușit să dezvoltăm pentru Qatar și pentru Cupa Mondială în Qatar un um, sistem de apel pentru și reclamații în ceea ce privește drepturile omului. Ne interesează în acest domeniu și um, condițiile de muncă pentru cei care construiesc stadioanele și așa mai departe. Încercăm să încurajăm toate organismele vizate să introducă în guvernanța lor aspecte care țin drepturile omului. Vom lucra pe teren și cu organizațiile locale de comitetele locale de organizare să ne asigurăm că se respectă drepturile omului. Vom încerca să îmbunătățim capacitatea tuturor de a își, fac, a-și face vocea auzită. scopul de a împărtăși uh, cele mai bune ex- experiențe și uh, informații este foarte important și are drept obiectiv final acela de a, a crește răspunderea, gradul de responsabilitate. Avem deja un proiect cu un eveniment în Haga în care se analizează temele acestea. Încercăm să înregistrăm progrese cât mai bune. Pe lângă funcțiile pe care le-am menționat, vreau să menționez că centrul se va ocupa și de provocările viitoare. O primă sarcină pentru noi este să răspundem la riscurile cunoscute în domeniul drepturilor omului pentru grupurile cele mai vulnerabile. Sunt aici șase categorii. Atleții, fanii, muncitorii, voluntarii, comunitatea locală și jurnaliștii. Presa liberă. În plus, sunt câteva vulnerabilități transversale unde trebuie să acordăm atenție specială. Vârsta, de exemplu. Copiii se confruntă cu riscuri specifice, dar au și drepturi unice. Genul. Femeile și fetele sunt mai vulnerabile. Orientarea sexuală grupurile marginalizate, inclusiv migranții, minoritățile etnice și uh, popoarele indigene, dizabilitățile, atât fizice cât și mentale, și activiștii. Există mai multe cazuri de activiști pentru, pentru drepturile omului care sunt țintiți de anumite um, abuzuri. Toate aceste lucruri sunt um, elemente din munca noastră și vom încerca să înregistrăm progrese pe viitor pe aceste teme. În al doilea rând, încercăm să colaborăm cu actorii responsabili pentru colaborare și finanțare. De, în alte cuvinte, actorii care trebuie să aibă toate instrumentele necesare pentru a pune în aplicare în operațiunile lor chestiunile care țin drepturile omului. FIFA, UEFA, IOC și jocurile Commonwealth și-au luat angajamente formale în ceea ce privește drepturile omului, în contextul mai larg al politicilor lor de responsabilitate socială. Jocurile Olimpice de la Paris în 2024 vor fi primele jocuri care au în contractul privind orașul um, gazdă anumite stipulații cu privire la drepturile omului. Am să închei aici. Vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că mi-ați dat uh, cuvântul astăzi ca să vă prezint uh, ce face centrul în acest domeniu. Grazie. Grazie davvero per... Mulțumesc foarte mult pentru această contribuție. Human Rights Watch, în special uh, Mickey Warden, s-au implicat cu mare angajament pentru a da glas societății civile și pentru a amplifica rezonanța acesteia în cadrul acestei dezbateri. Deci o ascultăm cu plăcere pe doamna Warden. Vă rog, aveți cuvântul. Aș dori să mulțumesc Parlamentului European pentru faptul că și-a asumat un rol de loader, recunoscând uh, impactul pe care mm, evenimente sportive mari le pot avea asupra drepturilor omului ați uh, arătat acest moment de criză pentru lumea sportului. În această lună, Gianni Infantino, președintele FIFA, s-a aflat în Iran pentru finalele uh, Federației Balcanice și, și femeile nu mai aveau voie în stadioanele din uh, Iran din 61. Dar vizit partea președintelui Infantino a făcut ca această interdicție să dispară. De fapt, nicio femeie nu poate cumpăra bilete la finală de fotbal. Unele au fost uh, date înapoi, uh, duse cu autobuzele și altele chiar arestate la intrare. Când victorie sau uh, cu ochii legați. Asta a fost afirmația uneia dintre apărătoarele drepturilor omului. Drepturile femeile așadar nu pot face parte din uh, spațiu public și nu pot participa la viața societății. Nepermiterea femeilor în uh, stadionele din Iran reprezintă o încălcare a um, regulilor FIFA care sancționează cu uh, suspendarea sau expulzarea astfel de comportamente ar putea în plus să interzică organizarea de turnee sau uh, să întrerupă finanțările, dar n-a făcut-o încă până acum. Totuși există speranțe mm, pentru viitor pentru că Teheranul este singurul uh, stat care nu permite accesul femeilor pe stadioane după ce Arabia Saudită a făcut acest lucru lunile trecute. Și se solicită Iranului același lucru și nu doar cu ocazia prezenței președintelui Infantini. Aici avem de-a face cu o provocare pe termen scurt și pe termen mediu pentru drepturile omului. A colaborarea cu state gazde abuzive în organizarea unor astfel de evenimente. Și în același timp trebuie să avut în vedere și efectul asupra populației locale. Între 2019 și 2022, Belarus, China, Qatar și China vor uh, găzdui cele mai uh, importante evenimente sportive de pe scena mondială, chiar dacă sunt călcate în picioare drepturile femeilor și ale anumitor minorități. Discriminarea uneori este legată direct de un eveniment atunci când uh, școlile sunt uh, închise pentru a face loc uh, buldozerilor și <clears throat> fac ca femeile să trebuiască să plece de acasă pentru a-și găsi un loc de muncă. Guvernele și fanii, pe lângă organizațiile civile, pot solicita statelor gazdă să ridice standardele în această privință. Reforme uh, de scurtă durată pot uh, viza un singur eveniment, dar pot duce și la progrese precum suspendarea pe durata unui turnament al legislației anti-LGBT sau acordarea anumitor vize, însă astfel de reforme nu sunt cele pe care ni le dorim doar de scurtă durată. Regulile drepturilor omului se aplică peste tot în lume și tuturor, ca și regulile din tenis, fotbal sau de la maraton. N-ar trebui să existe standarde duble în niciun fel de sport în ceea ce privește drepturile omului. Dar în ultimul deceniu au existat standarde duble, ca de pildă în Iran și atunci când puteri majore precum China și Rusia au organizat uh, <clears throat> evenimente majore. Aceste abuzuri sunt uh, excluderi forțate, fără compensare, mm, moartea anumitor migranți, la construcția de stadioane, arestarea și excluderea jurnaliștilor și discriminare împotriva persoanelor LGBT. Avem nevoie de o abordare pe termen lung, asta nu doar datorită mm, mărimii, dimensiunii din ce în ce mai mari a acestor evenimente sportive. De la Olimpiada din Beijing din 2008, bugetele uh, acestor evenimente cresc din ce în ce mai mult. Se estimează pentru Qatar 250 de miliarde. Datorită uh, căldurii de acolo, riscurile sunt și mai mari pentru uh, lucrătorii migranți. Sigur, ne place tuturor fotbalul. Dar și pe stadionele din Rusia s-a murit uh, pentru construcția acestora, pentru uh, campionatele mondiale. Ca, așa cum a spus reprezentantul FIFA, FIFA a muncit din greu pentru a aborda aceste abuzuri odată ce au fost expuse. Însă o manieră mai bună este de a, ca acestea să nu aibă loc deloc. Începând din 2012, Human Rights a documentat abuzurile asupra Cupei uh, Mondiale din Qatar, unde aproape un milion de migranți construiesc um, cease noi stadioane. În august, Tajnul de 23 de ani a căzut de pe schelele unui șantier. Cupa Mondială de la Qatar va celebra realizări umane, dar acest tânăr și fiul său de patru ani nu vor avea nimic de sărbătorit. Deși Qatar a făcut importante reforme legate de Cupa Mondială și cu orientări din partea FIFA, încă există probleme de implementare, inclusiv sistemul de sponsorizare Cafala, care încă nu a fost uh, abolit. Conform organizațiilor internaționale, deja 23 de lucrători au muncit pe șantierele din Qatar. S-au făcut reforme pentru a-i proteja pe lucrători um, de căldură, dar nu sunt suficiente. Trebuie ca toată lumea să beneficieze, toți lucrătorii să beneficieze de astfel de măsuri. Qatarul are o lege anti-LGBT care incriminează cu detenția <clears throat> acest comportament. În plus, Qatarul interzice partide politice, sindicate pentru lucrători migranți și nu acordă femeilor drepturile fundamentale integrale. A venit momentul și trebuie să colaborăm cu FIFA și Qatar pentru a reforma toate aceste domenii înainte de 2022. Acest lucru va avea un efect durabil și pozitiv nu doar asupra Qatarului, ci asupra întregii regiuni din Golf, unde există preocupări uh, similare în ceea ce John Reggie în ceea ce privește uh, drepturile omului, a redactat un raport unde se specifică foarte clar nevoie de a face ceva în privința drepturilor omului pentru Qatar. E nevoie de o planificare în avans, nu doar pentru stadioane și infrastructură, ci și pentru drepturile omului. Este posibil să se evalueze și să anticipeze riscurile pentru a le preîntâmpina și pe pentru a lăsa o moștenire nu doar stadioane și infrastructură, ci și o societate transformată într-o manieră pozitivă. Un exemplu, după ce Rusia a venit cu legea anti-gay înainte de Olimpiada de la Sochi din 2014, Human Rights Group Press pentru nediscriminare a menționat ca nediscriminarea să fie inclusă în Carta Olimpică și este inclusă acum. De aceea, toate federațiile sportive trebuie să facă acest lucru. Acolo unde evenimentele contribuie la mm, tragedia umană, aceste lucruri uh, trebuie să mm, se oprească. Există federații care au adoptat uh, orientările ONU în această privință. Principiile călăzuitoare ale ONU trebuie așadar să fie puse în aplicare peste tot. Trebuie insistat asupra regulilor durabile pentru a proteja copiii și populațiile indigene. Aceste orientări ONU de asemenea prevăd ca organizatorii să trebuiască să monitorizeze respectarea acestora. Datorită acestor reforme și Comitetul Olimpic Internațional a implementat aceste elemente pentru viitoarele organizări. Human Watch consideră că Comitetul Olimpic Internațional trebuie să meargă mai departe, eh, incluzând mm, recomandările ONU pentru toate cele 206 de federații. Și așa cum sponsori olimpici precum Coca-Cola sau Adidas vă pot spune că a te alătura sistemului drepturilor omului internațional este un proces. Însă Comitetul Unite Olimpic Internațional a abordat reguli pentru a aborda problema dopingului sau a corupției, ceea ce a făcut ca lucrurile să avanseze. Primul test al acestor politici va fi cu următoarea Olimpiadă din Japonia. În acest an, Comitetul Olimpic din Japonia a fost primul care a dovedat aceste orientare ale ONU și le aplică, de pildă, și pentru lanțurile de furnizare. Japonia este o democrație consolidată, cu un stat de drept și o societate civilă activă, dar încă nu are legea antidiscriminare în ceea ce privește sex, genul, orientare sexuală sau etnie. <clears throat> Persoanele LGBT se luptă într-o situație de acest gen. Și uh, datorită Olimpiadei din Japonia s-a mm, adoptat deci Tokyo a adoptat um, o lege de protecție LGBT, dar Japonia, ca stat întreg, ar trebui să facă acest lucru. Olimpiada din 2022 poate ca un rol istoric pentru societate și va pune accentul pe incluziune, drepturile omului și sustenabilitate. Olimpiada de la Beijing din 2022 și Cupa Mondială din Qatar din 2022 uh, vor avea loc peste patru ani și Comitetul Olimpic Internațional și FIFA, FIFA trebuie să pună accentul pe drepturile omului. Închei okay. Uh, prin a spune că există un nou regulament în ceea ce privește uh, acordarea de către FIFA a desfășurării Cupei Mondiale, ceea ce reprezintă un prim pas și în ceea ce privește includerea drepturilor omului în această privință. Fiecare țară, în fiecare țară există abuzuri în ceea ce privește drepturile omului. nou, noile reglementări uh, FIFA au făcut ca Marocul să trebuiască să-și revizuiască anumite reglementări. De asemenea, și Statele Unite trebuie să ia măsuri în ceea ce privește interdicția de intrare pentru persoanele musulmane. De asemenea și comun- comunitățile marginalizate trebuie avute în vedere și în spiritul fair play-ului trebuie să ne asigurăm că reformele de durată fac din această lume o lume mai sigură. Fornirla. E, abbiamo la presenza avem uh, printre noi și reprezentanții Organizației Internaționale a Muncii. Am să dau cuvântul doamnei Beate Andres, profesoară pentru principii fundamentale și dreptul uh, muncii. Vă rog, aveți uh, cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, distinși deputați, distinși membrii ai prezidiului. Mă bucur să fac niște comentarii și observații în numele OIME. OIM sărbătorește centenarul anul viitor și comemorăm un secol de luptă pentru promovarea drepturilor muncii în contextul sportului, drepturile atleților sau lucrătorilor implicați în evenimente sportive majore. În ultimii ani, în special, OIM a conlucrat cu FIFA și cu CIO, cu alte federații sportive pentru a promova drepturile muncii în evenimente sportive unele elemente au fost puse de cei de la prezidiu și înțeleg că OIM a fost uh, membru cofondator al centrului și al Consiliului Consultativ. Aș vrea să folosesc aceste câteva minute pentru actualizare legată de Qatar, care e un exemplu de progres. După cum știți, OIM este în uh, prima linie a promovării drepturilor muncii în Qatar. Problema a apărut la OIME cu cazul nerespectării, a neconformării un proces intentat împotriva guvernului din Qatar uh, pentru încălcarea <clears throat> legate de munca forțată și încălcarea standardelor de siguranță la locul de muncă, subiecte de motive de îngrijorare pentru organismul de supraveghere de la OIM de mai mulți ani. Până atunci, în 2017, am realizat un progres major cu guvernul din Qatar am semnat un acord de cooperare care se ocupă de toate problemele care au fost deja menționate de cei de la prezidiu în legătură cu drepturile muncii, în special și ce ați văzut în ultimul an în ce privește progresul, o reformă a sistemului din Qatar, care crede că nu e doar o cosmetizare. Guvernul Qatarului în septembrie a abolit așa numitele vize de ieșire de care e nevoie pentru lucrători pentru a părăsi țara. Un pas major înainte. Am văzut de asemenea înființarea unui mecanism de plângeri cu sindicatele globale, remarcabil în regiune în care libertatea de asociere și negocierea contractelor colective de muncă, din păcate, nu sunt respectate. Am văzut de asemenea o reformă promițătoare a sistemului de salarizare înspre un salariu minim nediscriminatoriu și vreau să subliniez că nu ne concentrăm doar pe lucrătorii implicați în construirea de stadioane, ci pe toți lucrătorii, cetățenii Qatar sau migranți implicați sau nu în construirea de stadioane, hotel, uh, industria turismului sau angajați oriunde în țară. E important să spunem aici că, deși evenimentul sportiv a dat un impuls important, vrem să realizăm o schimbare sistemică pe termen îndelungat pentru toți angajații din țară. Și, în fine, reformăm inspecția muncii, sistemul respectiv pentru a ne ocupa de problemele tocmai menționate încălcarea standardelor siguranță și securitate pe șantierele de construcții. În încheierea scurtei intervenții, v-ați referit la 70 aniversare a Declarației Universale a Drepturilor Omului. Acest an avem și a 20 aniversare a Declarației OIM a principiilor fundamentale și a drepturilor muncii adoptate în 1998. Și ce am văzut în acești 20 de ani este că evenimentele sportive oferă un impuls pentru schimbări pozitive și în același timp că nu ne putem culca pe lau și a spus, domnule președinte, unele dintre evenimentele majore din anii viitori vor fi găzduite de țări care nu respectă standardele muncii de la OIM. Încă nu avem o reacție la provocarea legată de lanțul de aprovizionare, de sustenabilitate pentru evenimente sportive la ce vedem din comentariile auzite, suntem pe drumul cel bun, iar OIM e gata să vă sprijine în continuare. Mulțumesc. Cred că che bisognerà Mulțumesc. Cred că trebuie sensibilizați și cei care beneficiază de aceste evenimente sportive și care vor să vadă doar spectacolul și sunt mulțumiți cu acela, dar, în schimb, sigur, în spatele orice, oricărui spectacol sunt multe lucruri de văzut. Iar acum colegii noștri, Santiago, vă rog. Voi vorbi în spaniol. Mulțumesc, domnule președinte, voi vorbi în limba spaniolă și felicitări pentru faptul că ați propus această dezbatere. Mi se pare că este o temă extrem de interesantă. Am luat foarte multe notițe pe toate temele care au fost uh, vizate. Eu sunt vicepreședinte pentru intergrupul care vizează sporturile în Parlamentul European și am fost și secretar de stat pe această temă în guvernul spaniol. În primul rând vreau să mă adresez reprezentantului FIFA. Este important să dai un bun exemplu și eu apreciez foarte mult eforturile făcute de FIFA, dar în același timp trebuie să nu uităm că din uh, conducerea anterioară a FIFA nu a mai rămas nimeni care să nu fie acuzat de câte ceva să nu se afle la închisoare. Este fundamental să creștem credibilitatea. Mi se pare important de asemenea și ce se întâmplă la evenimentele sportive mai mici, nu doar la cele mari. Deci mă refer aici la meciurile obișnuite de fotbal, de exemplu. Este un mare păcat că problema, problemele acestea se întâlnesc la toate nivelurile. Rasismul, înjurăturile față de jucătorii negri sau de jucătorii romi, um, omofobia și mai departe. Am dorit să aducem un astfel de caz din Andaluzia aici în Parlamentul European, iar Federația Spaniolă a Fotbalului nu ne-a sprijinit de deloc. Uh, În fine, sunt diverse cazuri foarte nefericite și noi suntem, suntem conștienți de ce se întâmplă, nu doar la evenimentele mari, ci și la evenimentele mici de zi cu zi. Și este important să nu le pierdem în vedere nici pe acestea. E nevoie de un limbaj mult mai bun aici. Pe mine mă șochează în momentul în care discutăm despre a cumpăra și a vinde lucrători. Ce e aici? Piață de sclavi? Nu, noi încheiem contracte cu oamenii respectivi. Nu trebuie să vorbim despre cumpărat și vândut jucător, Deci, ă, chiar de la nivelul limbajului ă, se înregistrează aceste eșecuri. În legislatura anterioară am spus că în momentul în care un minor vine în Europa, de multe ori, acesta vine din America Latină, este dezrădăcinat sau vine din Africa. Nu toți sunt Messi mulți uh, eșează. Și ce se întâmplă cu acești tineri care nu au succes răsunător în sport? De multe ori sunt abandonați. Cred că trebuie să ne asigurăm că clubul care a încheiat un contract cu acel tânăr sau acea tânără în țara de gazdă trebuie să se asigure că mm, va asigura educația acelui tânăr până la 18 ani. Sportivii, cred eu, au dreptul la foarte multe lucruri. De exemplu, în ceea ce privește dopingul. Ă, aici cu toții ne opunem. Dar de multe ori se fac controle la ore cât mai ilogice și, la urma urmei, nici măcar nu se mai respectă demnitatea sportivului. Justiția, sistemul obișnuit de justiție este mult mai lent decât sistemul din um, domeniul sportiv. Eu am propus să se creeze un tribunal special pentru europeni în Luxemburg și aici toată lumea s-a alarmat. De multe ori se dă dreptate cluburilor sau federațiilor, nu sportivilor. De asemenea, sunt foarte multe bariere importante și în calea femeilor care doresc să participe la activități sportive. În instanțele acestea, de asemenea, sunt uh, sportive, sunt foarte puțin reprezentate femeile. Dacă într-un club sau într-o federație sunt reprezentante femeile în proporție de 30%, să zicem atunci și în instanțele care se ocupă de problemele din aceste locuri să ar trebui să fie deci o cotă de femei. Am foarte multe lucruri de spus pe această temă, dar nu doresc să mă lungesc cu vorba. Oricum, cred că este de foarte bine să discutăm aceste lucruri aici. Este foarte bine că s-a creat această instituție, să spunem, în favoarea drepturilor omului, dar să uh, noi uităm că ele nu trebuie să fie aplicate doar la marile evenimente sportive, sportive ci și în evenimentele de mai mică anvergură. Thank you, Chair. Barbara, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc că ați organizat această audiere. Foarte interesant, după câțiva ani să auzim cum au evoluat lucrurile. Mulțumesc și celor de la Human Rights Watch pentru modul în care urmăresc, am anunțit cum se aplică politicile am o întrebare pentru domnul Krașnichi de la Comitetul Olimpic. În 2009, când Olimpiada s-a ținut în China, a fost foarte clar că presa mondială a fost la Beijing și guvernul a cenzurat și a împiedicat posibilitatea ziariștilor de a lucra în libertate urmăriți uh, și această situație? Ce se va întâmpla data viitoare? Ca ei să poată relata nu doar despre evenimentele sportive, ci și despre alte chestiuni și teme din China. Apoi, pentru doamna Biscun, e interesant ONG-ul despre care discutați vă ocupați și de situația în care guvernele sau alte entități forțează atleții să se dopeze, ceea ce le amenință sănătatea. E un subiect care vă preocupă? Apoi, în legătură cu Qatarul, cu nu mult timp înainte, am avut ministrul de externe din Qatar la Comisia pentru Afaceri Externe. L-am întrebat și a fost foarte mândru să ne prezinte un raport și ce a comentat doamna de la OIM, într-adevăr un pas înainte în această regiune. Din cât am înțeles eu, dacă mă înșel să mă corectați, asta se leagă doar de lucrătorii din construcții, nu și de lucrătorii pe plan intern. Poate mă înșel eu. Apoi, în legătură cu FIFA, desigur, aș vrea să știu. Ați spus că ați înființat noul mecanism de licitare cu noile cerințe merg uh, suficient de departe. De exemplu, dacă eu sunt reprezentanta Coreei de Nord și licitez, uh, candidez să organizez o manifestare sportivă și trebuie să spun FIFA că fac ABC. Dacă spun asta, pot continua să candidez în momentul în care doresc să organizez niște jocuri în țara mea. Promis că voi face cu tare lucru. Doi ani mai târziu, FIFA controlează dacă mi-am ținut promisiunea sau nu. Și spune, dacă nu vă țineți promisiunea, pierdeți uh, permisiunea de a organiza jocurile. Pentru că atunci cred că aveți mai multă putere de a influența ce face un guvern sau altul. Mulțumesc. Grație. Mulțumesc. Acum uh, Sophie Camerer are cuvântul 3-4 minute din partea Comisiei. Honorable member. Mulțumesc, distinși deputați. Mai întâi vreau să vă mulțumesc că ați organizat acest schimb important în legătură cu drepturile omului la manifestări importante sportive. Noi ne ocupăm de încălcări din partea statelor și a companiilor și a corporațiilor, să forțăm uh, apărarea acestor drepturi, să asigurăm acces la căi de atac pentru cetățenii și victimele acestor încălcări. Asta include încălcări în contextul marilor evenimente sportive. În acest scop, promovăm activ implementarea principiilor colegiuitare ONU în ce privește afacerile și drepturile omului menționate de mai multe ori astăzi, exemple pertinente pentru drepturile omului la marile evenimente sportive. Reprezintă cadrul convenit pe plan internațional, obligații existente, primele standarde globale pentru a preveni și a combate riscul unor efecte negative legate de afaceri care se legă adesea și de corupție. UE are dialoguri în materie de plan cu peste 40 de țări din afara UE și folosește ocazia de a dedica subiecte importante, afaceri, dreptul omului, respectarea dreptului omului în pregătirea și organizarea de mari evenimente sportive după caz. Afacerile și drepturile omului <clears throat> sunt tot mai mult uh, și tot mai des pe agenda dialogului și consultărilor în materie de drepturile omului. Ne-am implicat cu țările din Golf multe probleme, inclusiv drepturile omului, și urmărim de aproape recentele reforme în materie de muncă în multe țări din Golf. Aș vrea să menționez că dialogul uh, formal pe drepturile omului cu Qatar a stabilit a fost înființat și va avea loc o rundă în curând. Preconizăm discuții cu autoritățile din Qatar în ce privește progresul, în ce privește dreptul muncii înainte de Cupa Mondială FIFA 2020. Încurajăm statele membre și țări partenere să se ocupe de planuri de acțiune, afaceri și dreptul omului care să uh, contribuie la combaterea încălcărilor legate de marile evenimente sportive în prezent, jumătate dintre statele membre ale au adoptat planuri naționale de acțiune, ceea ce e important pentru că UE <clears throat> are sediul diverselor multinaționale cu un impact în lanțul de aprovizionare. Organizăm întâlniri pentru a face schimb de bune practici, edificăm capacitate și cu partenerii care doresc să elaboreze planuri de acțiune în afara UE. Lucrăm îndeaproape și cu OCDE pentru a promova implementarea ghidurilor de due diligence și avem programe extinse de sprijin pentru apărătorii drepturilor române. o prioritate majoră a politicii externe în de drepturile după cum am auzit și astăzi, ceva important la marile evenimente sportive. Apărătorii drepturilor omului sunt aliați naturali, indispensabili în promovarea drepturilor omului și a democratizării. cu instrumente politice și financiare, inclusiv instrumentele europene pentru democrație și dreptul omului, sprijinim aparatul, inclusiv cei care lucrează în materie de afaceri și dreptul omului, în materie de terenuri și alte drepturi conexe, în contextul uh, schimbării climatice, drepturile popoarelor indigene, acapărării terenurilor relevante la mari proiecte de infrastructură, în pregătirea marilor evenimente sportive. În final, dar mai puțin important, sprijin activ inițiative multi-stakeholder. Credem că acesta au plus valoare pentru a face schimb de bune practici și a progresa în promovarea și apărarea drepturilor omului. De exemplu, promovăm grupul de prieteni documentului forumului și codul de conduită, asociația de resort și mai recent mai exprimat sprijin pentru platforma marilor evenimente sportive pentru drepturile omului. Salutăm nou înființatul Centru pentru Drepturile Omului și Sport și examinăm cea mai bună cale de a da sprijin pentru acest centru. Mulțumesc! Grație! Mulțumesc! Mm, nu mai avem uh, decât 5 minute și de aceea vă propun să dăm câte un minut cuvântul uh, aspeților noștri și trei minute pentru reprezentantul FIFA, pentru că dânsului s-au uh, adresat cele mai multe întrebări și aș începe cu dumneavoastră. Odpowiadając na pytanie dotyczące wolności mediów. Mulțumesc. În legătură cu întrebarea legată de libertatea presei, ce ține de competența organizației sau Comitetului Internațional Olimpic. Nu putem interveni în transmisiunile televizate. Acordurile noastre se bazează totuși pe libertatea presei. Vorden, prego. Vorden, mulțumesc. Uh, La microfon, dacă se poate, totuși. Thank you for Vă mulțumesc pentru întrebările minunate. Printre rânduri uh, sunt lucruri importante în întrebări. De ce guvernele care își reprimă populația vor să găzduiască astfel de evenimente? Și răspunsul legat de China, de Qatar, de Belarus sau Azerbaijan e același. Aceste guverne au șansa de a edifica putere soft de a fi pe scena mondială, de a primi o acoperire în mass media favorabilă, care să le cosmetizeze imaginea. Regimurile represive obțin foarte mult din găzduire. Pe de altă parte, noi și comunitatea drepturilor omului împreună cu sponsorii, cu federațiile sportive, avem pârghii la dispoziție. Asta e șansa noastră să utilizăm aceste pârghii. Toate guvernele fac abuzuri în materie de sport în lume, dar întrebarea este cum le combatem. Și vreau să mă refer în special la China, foarte rapid. În prezent, Human Rights Watch are un nou raport care documentează încarcerarea peste un milion de cetățeni uiguri în Shenzhen, fără niciun proces adecvat. Avem imagini satelite ale lagărelor de detenție se va organiza o campanie cu, asemănându-le cu lagărele naziste înainte de Olimpiada de la Berlin din 1936. Olimpiada de iarnă din China din 2022 s-ar putea să fie un punct unic de pârghie în ce privește China. E bine să folosim pentru a promova libertatea presei, pentru a elimina cenzura pe internet, abuzurile asupra lucrătorilor, discriminarea sistematică în societate, inclusiv împotriva cetățenilor musulmani. E o ocazie care ne stă la îndemână și avem și o obligație. Mulțumesc. So I'll start with the... O să încep cu întrebarea dacă ne ocupăm de atleți în legătură cu dopajul. Nu ne ocupăm de dopaj ca problemă prioritară în mare măsură pentru că noi considerăm că sunt diverse alte organizații <clears throat> care se ocupă de acest aspect. Toate acestea ați menționat impactul asupra sănătății atleților și un domeniu pe care l-am examinat în ce privește LGBT și politici legate de atleți intersexuali și impactul asupra lor. Am examinat politici de dezvoltare am dat consultanțe uh, cum s-ar putea face lucrurile mai bine din perspectiva drepturilor. Evident că nu avem expertiza medicală, dar ce privește perspectiva drepturilor, am examinat problema și riscurile pentru LGBT. Și încă ceva rapid în legătură cu întrebarea delegatului din Spania cu privire la aspecte mai mărunte în sport. Acesta a fost motivul pentru care am trecut de la platforma mega evenimentelor sportive la platforma pentru sport și drepturile omului. Fotbalul e un singur exemplu, dar multe probleme care există și în gimnastică, în SUA și în alte țări, care ies acum la lumină, care n-ar fi fost reflectate în ce privește evenimentele sportive majore. Iată de deci ce am extins domeniul de aplicare. Mulțumesc! Și acum, uh, domnul de la FIFA, trei minute. O să încerc să fac unele clarificări în legătură unele comentarii făcute în legătură cu cazul Iranului de partea doamnei Warden. Mai întâi, în ce privește întrebarea dacă e victorie sau nu, nici, nici e răspunsul. Niciodată n-am considerat că e un pas înainte în lupta pentru mai mult acces la stadioanele iraniene. Ar fi o victorie finală ci e un pas în direcția unui rezultat final care încă nu s-a realizat. Nu închidem ochii, nu credem, pentru că dacă s-a făcut în păcate înainte că problema s-a rezolvat, înțelegem bine situația, cât e de complexă situația uneori. <clears throat> Există ideea că organizație ca FIFA, un organism sportiv, n-ar putea avea în interior cunoștințe sau experiență și contacte pentru factorii implicați pentru a înțelege foarte bine o situație complicată, nu putem să vă garantăm că suntem foarte conștienți, avem legături permanente cu factorii interni și externi implicați, cu activiști care se ocupă cu societatea civilă și din țară și din afara Iranului. Săptămâna trecută, secretarul nostru general s-a întâlnit cu activiști din Iran care reprezentau cauza pentru mai mult acces în stadioane Cunoaștem bine situația. Diferența față de Human Rights Watch în abordarea pentru a rezolva situația, dar faptul că avem o abordare diferită uneori pentru a rezolva o situație nu înseamnă în niciun caz că nu ne interesează subiectul. Suntem foarte angajați să rezolvăm și vom continua să examinăm și să depunem eforturi pentru a garanta accesul femeilor din Iran pe stadioane. În ce privește alte ipoteze, faptul că, de exemplu, lucrătorii din Corea de Nord au fost găsiți la construcția de stadioane din Rusia. Da, s-a întâmplat așa. Dar trebuie spus că FIFA a găsit prin propriile mecanisme pe care le-a înființat existența și prezența de lucrători nordcoreeni pe acele șantiere de construcții și mulțumită intervențiilor FIFA la nivelul cel mai înalt al guvernului din Rusia, că acei lucrători nordcoreeni nord au fost uh, eliminați uh, de pe șantierul din Sankt Petersburg. Există și o altă fațetă a poveștii, deci vreau să vă spun că avem mecanisme pentru a ne ocupa de probleme de care avem cunoștință, putem sprijini și alte organizații, inclusiv Parlamentul European, Human Rights Watch, alte organizații ale societății civile, pentru a ne atrage atenția asupra unor subiecte care pot fi legate de drepturile omului în activitatea noastră cât de curând posibil. Quizás, eh, respecto del... Și ca să-i răspund domnului Fisas în ceea ce privește lupta împotriva discriminării. Lupta discriminării în FIFA nu este o temă doar pentru marile evenimente sportive. Ea este ancorată în toate statuturile noastre, în articolul numărul 4, și aici ne referim la toate activitățile FIFA în fotbalul de pe mapa mond. Dumneavoastră știți foarte bine pentru că reprezentați asemenea federație sportivă. Marile probleme cu discriminarea în fotbal uh, nu se, desfăr- nu se întâlnesc neapărat uh, în marile evenimente sportive, ci mai degrabă la nivel local. Avem uh, sute de federații naționale cu care lucrăm, care le oferim instrumentele necesare ca să lupte împotriva discriminării la nivel local. Și acolo unde lupta aceasta nu este eficientă, atunci noi luăm măsuri disciplinare împotriva celor vizați. Și că v-ați referit și la cazul de omofobie în fotbal și uh, Uh, de exemplu, în America Latina, unde fotbalul este foarte prezent, aceleași lucruri se aplică și în acest domeniu. FIFA a um, luat măsuri drastice împotriva acestor um, probleme. Iar în ceea ce privește reprezentarea femeilor, situația este bine cunoscută de noi, face parte din strategia noastră. Uh, luna trecută am lansat o strategie privind fotbalul pentru femei noi dorim să creștem gradul de jucătoare de fotbal și în același timp dorim să creștem numărul de lideri în femei în acest domeniu, să le oferim puterile necesare femeilor ca să se descurce cât mai bine acest domeniu și instrumentele de care au nevoie. Vă mulțumesc. Uh, și în fine, pentru a răspunde Domnule Lockbuilder, ați menționat exemplu cu Corea de Nord care să pună candidatură la Cupa Mondială ca exemplu. Cred că e posibil ca orice țară, în principiu nicio țară nu poate fi exclusă, nu îi se poate interzice să candideze, dar avem anumite așteptări. Aspectul pozitiv în comparație cu alte procese de organizare, că acum, uh, în procesul de organizare, avem niște pârghii pe care nu le aveam înainte. Există o cerință ca parte a procesului de licitare. Orice țară care vrea să găzduiască trebuie să respecte diferența față de trecut e că e ancorat de la bun început și ne oferă posibilitatea să includem toate cerințele respective și angajamentele, nu doar promisiunile, angajamentele în acordul de găzduire pentru orașe, pentru aeroporturi, pentru transport, hoteluri și garanțiile guvernamentale. Și avem în plus și o altă etapă, protocolul de acțiuni colective pe care nu-l aveam înainte, deci toți cei care candidează ne dau strategiile cum să rezolve propriile probleme pe plan național. Nu e doar asta, nu se oprește acolo, avem și posibilitatea de a evalua Facem asta în cooperare cu procesul de angajare a factorilor implicați pentru a le spune ați ratat cu tare, cu tare punct și acum trebuie să le integrați. Și aceste acțiuni de corecție, protocolul a fost semnat cu SUA, Canada și Mexico pentru 2026. Vor trebui să adauge aceste elemente la strategie și devine cu caracter obligatoriu un acord de găzduire. Bine, grație. Vă mulțumesc. Mulțumesc tuturor celor care au participat. Putem să ne angajăm să ne revedem în uh, câteva luni pentru a încerca să facem uh, aici un fel de laborator pentru Qatar, să vedem dacă vom reuși să ameliorăm și mai mult condițiile, care parțial, da, s-au ameliorat, dar uh, practici readuce din nou la acest pupitru Human Rights Watch, Centrul pentru Sport și FIFA. Vă mulțumesc tuturor și o seară plăcută!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 Bine, inițiamo subito. Bun, continuăm imediat pentru că suntem deja în întârziere. Avem acest schimb de opinii cu Tove Hansen Meloi, director al Centrului European pentru chestiuni care privesc minoritățile, ceea ce privește noua lege uh, a educației în Ucraina. De fapt, am mai avut dezbateri pe această temă și astăzi am repus acest punct pe ordinea de zi pentru a vedea care este situația care, în conformitate cu abordările um, de la nivel internațional. Prezent cu noi este domnul Rozati, care este președintele delegației UE-Ucraina, care îi dau cuvântul pentru a se exprima de îndată. Chairman, ladies and gentlemen, good evening. <clears throat> Bună seara, doamnelor și domnilor! În numele delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Ucraina, aș dori să subliniez faptul că delegația noastră a urmărit îndeaproape toate chestiunile care sunt importante pentru relațiile bilaterale între UE și Ucraina inclusiv transpunerea um, standardelor europene în legislația din Ucraina. Acest proces de relații bilaterale în cadrul cooperării noastre se bazează pe acordul de asociere semnat uh, de ambele părți și care stabilește fundamentul pentru aceste relații bilaterale în baza unui set de valori care sunt uh, bine cunoscute, respectarea principiilor democratice, statul de drept, buna guvernare, drepturile omului, drepturi fundamentale, inclusiv drepturile persoanelor care fac parte din minorități, nediscriminarea minorităților și respectarea diversității. Toate acestea sunt stipulate în acordul de asociere și ambele părți au angajat să respecte aceste valori în acțiunile lor. În acest context, noi, ca delegația Parlamentului European, pentru relația cu Ucraina. Am evaluat uh, deciziile și măsurile luate de autoritățile din Ucraina, inclusiv legea educației. În acest context, am salutat decizia autorităților din Ucraina de a reforma sistemul educațional și de a-l aduce mai aproape de cel european, inclusiv includerea unui sistem de învățământ bazat pe trei piloni. Și înțelegem de asemenea și dorința autoritățile ucraine de a-și proteja limba maternă. Știți însă că anumite prevederi ale acestei legi au dat naștere la preocupări din partea minorităților naționale care trăiesc în Ucraina și care le-au exprimat public. Acesta fiind și motivul pentru care noi am avut discuții in extenso cu uh, autoritățile din Ucraina pe parcursul ultimelor trei întâlniri a Comitetului de Asociere UE-Ucraina, care este organismul formal în cadrul căruia ne întâlnim cu colegii din Ferovna Rada. Datorită acestor îndoieli și preocupări, am susținut ideea trimiterea acestei legi către Comisia de la Veneția și să așteptăm uh, recomandările acesteia pe toate punctele controversate ale acestei legi. După cum știm, în decembrie 2017, Comisia de la Veneția a elaborat un raport pe care noi îl considerăm ca fiind unul echilibrat și constructiv și foarte amănunțit și îl salutăm acest raport pentru că, într-adevăr, face o evaluare generală a legii, dar vine și cu recomandări și arată potențiale îmbunătățiri, în special atunci când este vorba de articolul 7, care a fost uh, punctul cel mai controversat. Am discutat și am evaluat implementarea acestor recomandări împreună cu uh, colegii din Ucraina două întâlniri consecutive ale delegației. Una care a avut loc la Strasburg în aprilie și alta mai recentă care a avut loc la Kiev în septembrie anul acesta. Tocmai pentru că problema este controversată, am planificat ultima vizită în Ucraina în septembrie pentru a avea o dezbatere destinată în special protejării minorităților și a limbilor acestora. Am invitat la această dezbatere reprezentanții al minorităților naționale, inclusiv minoritatea <clears throat> evreiască, maghiară, română, poloneză. Concluziile la care am ajuns în curtea acestor discuții au fost că majoritatea minorităților sunt destul de mulțumite cu noua lege și mai ales cu recomandările Comisiei de la Veneția care au fost uh, preluate de autoritățile ucrainene și după cum știm, autoritățile din Ucraina, în special Ministrul Educației, a elaborat un plan de acțiune sau o foaie de parcurs pentru implementarea acestor recomandări, inclusiv recomandarea de a amâna data de implementare a legii și de a extinde perioada de tranziție de la 2020 la 2023, ceea ce este o veste bună pentru că lasă mai mult timp pentru discuții și pentru pregătirea unor soluții și a unor măsuri care să fie acceptate de toți cei interesați. Am mai primit și asigurări din partea colegilor din Radă că recomandările Comisiei de la Veneția vor fi respectate și că le vor urma în tocmai. Noi considerăm că aceasta este abordarea corectă. Aș dori să reamintesc că Comisia de la Veneția își bazează opinia pe prevederile Convenției cadru europene pentru protejarea minorităților naționale și acesta este standardul european care se aplică nu doar în statele membre, ci în toate țările din Europa și suntem convinși că dacă autoritățile din Ucraina implementează pe deplin recomandările Comisiei de la Veneția, atunci aceste probleme care au fost ridicate vor fi eliminate cu succes. Aceeași poziție a fost adoptată de către Comisia AFET prin raportul elaborat de domnul Galler. Comisia AFET, împărtășind opinia noastră, cum că recomandările Comisiei de la Veneta constituie baza pentru viitoarele măsuri. Prin urmare, suntem în situația în care mingea este în terenul autorităților din Ucraina și suntem încrezători că guvernul ucrainean, ministrul educației, va implementa pe deplin aceste măsuri. Unul dintre aceste inițiative au fost deja luate. În noua lege cu privire la educația secundară Anumite recomandări ale Comisiei de la Veneția au fost deja incluse. Așteptăm acum cu interes să colaborăm cu autoritățile din Ucraina și, evident, și cu Parlamentul pentru a veghea la implementarea cu succes a acestor recomandări și mă bucur că avem în această seară ocazia de a face schimb de opinie pe această temă atât de importantă. Mulțumesc! Vreau doar să vă atrag atenția că interpreții ne-au acordat 8 minute în plus și le mulțumesc, deci avem 16 minute la dispoziție. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru organizarea acestui grup de dezbatere și pentru ocazia de a vorbi despre legea educației din Ucraina, în special uh, despre mm, limbile și minoritățile naționale. După cum știți, face parte dintr-un proces de reformă foarte ambițios pe care îl traversează Ucraina în multe sectoare în momentul de față și înlocuiește legislație care uh, era considerată de mulți ca fiind depășită, neputând performa în conformitate cu indicatorii moderni, când pentru îmbunătățirea sistemului de învățământ. Se schimbă atât sistemul de învățământ cât și programele și se va majora învățământul obligatoriu până în clasa 12 și va oferi și un anumit grad de autonomie pentru școli, se va crea un organism pentru pentru autonomie și va fi introdus și un ombudsman. Guvernul ucrainean a promis că va spori finanțarea pentru această nouă reformă. După cum știți, a fost considerat un succes în Ucraina, totuși a atras și atenția internațională datorită în limitării um, anumitor um, drepturi în ceea ce privește minoritățile lingvistice, în special articolul 7. Și aici este important să specificăm că articolul 7, atunci când a fost adoptat inițial, înainte să treacă prin Parlament, avea formulare bună pentru educația în limbile minorităților, atât în ciclu primar cât și în cel secundar și conținea prevedere atât pentru grupurile indigene cât și pentru minoritățile etnice și naționale. Acest lucru însă s-a schimbat în mod considerabil și voi uh, Mă voi referi la acest lucru în comentariile ulterioare. După cum știți, Ucraina este o națiune foarte diversă. Vorbim aici despre 400 de mii de copii care merg la școală și care beneficiază de educație în limba maternă în uh, ciclul primar. Vorbim de 530 de școli în această privință. Și mai vorbim și de alte școli unde um, limba minoritară este predată ca limba a doua. Și am înțeles că Ucraina a semnat toate acordurile internaționale importante la nivel uh, european și o serie de tratate bilaterale care de asemenea abordează chestiuni care țin de protecția minorităților. Cadrul legal din Ucraina provine de la o serie de articole din Constituție, Însă, din 92 încoace, există și o lege cu privire la minorități, care este în revizuire în momentul de față, considerată fiind de mulți experți, experți ca fiind depășită. În același timp, limbile minorităților, până februarie acest an, erau reglementate de legea 212, care însă a fost uh, găsită neconstituțională de către Curtea Constituțională în februarie acestui an, în principal pentru că s-au încălcat procedurile în cursul adoptării acesteia. Această lege, de fapt, prevedea folosirea 18 limbi a minorităților, în special în regiuni unde peste 10% din populație um, făceau parte din acea minoritate. Ar fi putut folosi și la nivel național. Însă această lege a fost considerată ca fiind preferențială pentru acele zone unde în special vorbitorii de rusă, puteau să atingă acest prag, ceea ce însă nu este cazul pentru multe din minoritățile mai mici. Legea, mm, după cum știți, a devenit foarte controversată în cursul și după protestele de pe Maidan, unde Parlamentul ucrainean a încercat să o uh, respingă și atât președintele interimar cât și cel uh, ales uh, nu au semnat acest lucru. Așa cum menționam, legea cu privire la educația minorităților și acel articol 7 s-a modificat în, pe parcursul procedurii de elaborare. La început uh, vorbeam de un articol bun și pentru minorități, unde se prevedea educație în limba maternă, în ciclu primar și gimnazial, pe lângă limba ucraineană și folosirea a limbilor minorităților în facilitățile publice. Această lege a fost prezentată pentru consultare grupurilor minorităților și înțeleg din partea reprezentanților minorităților că a fusese acceptată de către cei implicați. Însă, articolul 7, care apoi a fost de fapt adoptat, era, avea un caracter diferit a făcut o diferențiere între grupurile indigene și minoritățile naționale. Grupurile indigene, practic, își păstrează drepturile care li se acordaseră, în timp ce minoritățile etnice și naționale erau limitate de a beneficia de educație în limba lor maternă doar la grădiniță și la școala primară totuși o prevedere um, de învățare într-o limbă oficială a UE a fost adăugată, ceea ce exacerbează și mai mult uh, discriminarea pentru că cea mai largă limbă minoritară rusă nu s-ar încadra în această prevedere. Observatorii au mai notat că trimiterea la uh, școlile monolingvistice a fost eliminată și așa cum am auzit în versiunea inițială a legislației a existat o perioadă de tranziție până în septembrie 2020 care apoi a fost extinsă. Am înțeles uh, am auzit despre raportul Comisiei de la Veneția care a venit cu patru elemente cheie, arătat că articolul 7 nu are claritate juridică pentru că nu vorbește despre uh, idei uh, relevante teritoriale și în conferința de Conferința de la Veneția există o marjă mult prea amplă de interpretare și aplicare. În al doilea rând, protejarea și promovarea limbii de stat. Uh, care, în conformitate cu standardele internaționale, este un lucru legitim. Experții, în general, nu au probleme cu acest lucru, însă, așa cum se spune și în Convenția Cadru, nu trebuie să se facă în detrimentul limbilor minoritare și trebuie să existe un echilibru regional între preocupări de securitate și cultură. Un al treilea element din partea Comisiei de la Veneția a fost că li s-a părut dificil să vadă cum anume obiectivul legitim al articolului 7 poate fi atins. În primul rând, perioada de tranziție a fost prea scurtă, au spus, dar și constituționalitatea articolului. Și, în fine, Comisia de la Veneția a fost foarte clară în a spune că principiul egalității și nediscriminării e pus sub semnul întrebării, așa cum se folosește în acest articol, concluzionând că soluția corespunzătoare ar fi aceea de a amenda articolul 7 și de a-l face mai echilibrat. În plus, s-au mai făcut și câteva alte recomandări. Ceea ce vreau să subliniez aici și doar câteva cuvinte despre proces, așa cum am menționat, Consultările în cursul celor doi ani în care s-a redactat această lege au avut loc, dar au fost mai degrabă sporadice. În Ucraina există un sistem al unor consilieri publici la toate autoritățile oficiale. E lege, o lege din 2009 în care se stabilește că societatea civilă are acces la consultări uh, prin aceste consilii publice, însă multe sunt limitate la 35 de membri și deseori nu e ușor să fie alese și minoritățile naționale în aceste consilii. Deci au fost câteva oportunități, dar practic s-a aprobat fost versiunea care a intrat în Parlament și a fost o mare surpriză că a revenit din, din Parlament cu o versiune complet diferită. Ministerul Educației are acum o voie de parcurs foarte ambițioasă pentru implementarea acestei legi și am vorbit cu reprezentanții Ministrului Educației și s-au consultat acum, după septembrie anul trecut, au fost de asemenea și în regiuni și spun acest lucru pentru că în aceste re... în regiuni, de fapt, se constată că consultările sunt uh, cele mai dificile, atât pentru autorități cât și pentru minorități. Este un lucru pe care l-am studiat uh, împreună cu susținerea Consiliului Europei. Mm. Am vrut să vedem cum au loc consultările cu minoritățile etnice și naționale pe această lege, atât înainte de adopție, cât și um, la nivelul implementării. Și ambele studii la care mă refer recomandă să se îmbunătățească instituționalizarea consultărilor, în special uh, la nivel local și regional în Ucraina. Și ne bucurăm să vedem că planul de acțiune pentru domnul 2018 susține aceste încercări. Of course, um... Bineînțeles, este importantă aici dimensiunea internațională. După cum uh, sunt sigură că sunteți uh, conștienți, cadrul de după 1989 a fost pus la punct tocmai în așa fel încât să se asigure că această problemă a minorităților nu poate fi manipulată de anumite guverne. Și după sfârșitul războiului rece și după dizolvarea URSS-ului și Iugoslaviei, tocmai aceste documente cu caracter juridic obligatoriu au fost uh, create pentru a păstra chestiunea acestea la nivel multilateral. Bineînțeles, putem uh, felicita guvernul ucrainean că a transmis uh, această lege Comisiei de la Veneția, dar în același timp uh, această referire la Comisia de la Veneția a venit mult prea târziu. Legea fusese deja adoptată în Parlament. Un gest onorabil, bine, înțeles ar fi acela de a reveni asupra amendamentelor sugerate ale Comisiei la Veneția. Câteva aspecte legate de aspectele bilaterale. Au loc negocieri bilaterale, ele nu sunt binevenite întotdeauna în comunitatea internațională, dar, bineînțeles, se întâmplă. După cum tocmai v-am spus, au fost mai multe țări învecinate cu Ucraina care au înaintat anumite reclamații prin intermediul acestor canale bilaterale.